Mes chers collègues, mes chers collègues, mes chers collègues et les, et les amis présents. Dragi colegi și dragi prieteni prezenți în sală, am întârziat puțin, vă rog să mă scuzați. dar am discutat cu amiralul care se ocupă de partea de coastă din Italia. Am avut o discuție bilaterală. Vreau să salut prezența în sală a, a amiralului uh, și salut de asemenea prezența prietenilor și colegilor francezi aș vrea să spun aproape bretoni, care vin de fapt de regiunea uh, uh, Loara Atlantic, care sunt vizitatori și asistă la reuniunea noastră de astăzi. Am ajuns la punctul 15 de pe ordinea noastră de zi. E vorba despre prezentarea de către Comisie a raportului privind performanțele economice a flotei de pescuit din UE. Vă reamintesc că raportul economic anual ne dă o viziune de ansamblu a flotei de pescuit și ne dă ultimele informații disponibile în ce privește structura și performanța acestei flote de pescuit. Este un raport uh, pe o perioadă de șapte ani, șapte ani este perioada de asta destul de lungă, spune președintele, și include informațiile în ce privește ocuparea, debarcările, costurile, veniturile pentru anii 2013 și 2014. 2015, până în 2015 și perspective pe 2016. Este structurat pe diferitele uh, bazine uh, maritime, Marea Mediterană, Marea Nordului, uh, Atlanticul de Nord-Est, uh, Marea Neagră <clears throat> și, de asemenea, Arcticul Oriental uh, și regiunile ultraperiferice și propune uh, o prezentare uh, structurată, detaliată a flotei de pescuit. Acum vom asista la prezentarea acestui raport din partea comisiei și apoi vom avea un schimb de vederi. Așadar, dau imediat cuvântul lui Ernesto. Tot Ernesto va lua cuvântul? De obicei, Ernesto prezintă cu brio, reprezintă cu brio comisia. Me permite. Mulțumesc. Eu speram să mai vină un coleg să facă prezentarea, dar iată n-a apărut. Prin urmare, îmi revine mie sarcina. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, raportul economic al flotelor de pescuit ă, chiar mă îngrijorez. De obicei, comisia e mult mai organizată. Avem motiv de îngrijorare. Dacă începe să domnească îngrijorarea și la comisie, a, dar dacă tu prezint lucrurile, mă liniștesc. Bine, după cum vă spuneam, acest raport e încă unul dintr-o serie anuală de rapoarte prin care anual încercăm să contribuim cu ceva în plus. Primele rapoarte cu privire la flotă erau doar niște rapoarte descriptive de descriptive, mhm. da. care descriau realitatea așa cum o vedeam noi în funcție de niște parametri. Însă, în primii ani, capacitatea noastră de analiză, de a explica ce se întâmplă din punct de vedere economic era limitată. Și de la an la an, în această analiză economică, încercăm să introducem ceva care să meargă dincolo de simpla descriere. Vrem să explicăm de ce se întâmplă, ce se întâmplă, Încercăm să venim cu o analiză a cauzelor și efectelor observate în ceea ce privește această politică și realitatea economică a acestui sector. Anul acesta am uh, oferit și mai multe analize ceea ce se întâmplă cu flota noastră. În primul rând, veștile bune din această analiză economică. Le-am putea rezuma astfel. În perioada 2008-2013, dați-vă seama că deja începem să lucrăm cu serii istorice de date, deci începem să putem să fim în stare să studiem tendințele. Deci în această perioadă citată am observat că există o îmbunătățire în ceea ce privește comportamentul economic al flotei. Datele economice ne indică o îmbunătățire generalizată, deși există excepții și în analiza noastră se desprind trei factori fundamentali care au afectat această îmbunătățire. În primul rând, resurse mai bune, randament mai bun uh, în ceea ce vrește activitățile de pescuit. În al doilea rând, în cazul anumitor specii fundamentale, a crescut și prețul la pește și, de asemenea, au scăzut costurile, deși acesta este un factor care variază foarte mult și care depinde de alți doi factori, prețul la petrol, care <laughs> nu depinde deloc de gestiunea noastră, însă în flotele mai industriale un alt factor important e mecanizarea, care duce la sporirea productivității. În acest sens, concluziile din raport sunt pe deplin coerente față de alte două rapoarte ale Comisiei, raportul cu privire la flotă și celălalt privind starea resurselor, care demonstrează că în ultimii ani stocurile din apele europene sunt uh, în creștere și uh, că sunt pescuite la nivelul de randament maxim durabil. Un alt lucru. Trebuie să știți că printre aceste vești bune se află și faptul că folosirea carburanților s-a redus, de fapt. Și nu e doar un efect economic faptului că în ultima vreme a scăzut prețul la combustibil. E drept și asta. Ci nu doar carburanții mai ieftin, ci chiar s-a consumat mai puțin. Deci industria s-a străduit să folosească cu mai multă eficiență combustibilul, să reducă distanțele călătoriilor, să utilizeze mai puțin anumite tehnici care consumau foarte mult combustibil. Deci, iată, s-a îmbunătățit activitatea prin reducerea consumului de carburant. Și asta pentru noi e un element fundamental care explică această îmbunătățire treptată a performanței economice în acest domeniu. Însă nicio veste bună nu vine însoțită și de unele mai proaste. Trebuie să facem o analiză obiectivă și să arătăm și ce merge mai prost, nu doar ce merge bine. Pe partea proastă, pe partea negativă, datele pentru Marea Mediterană arată rău de tot. Atât din punct de vedere al resurselor biologice, cât și în ceea ce vește nivelul de rentabilitate, suntem într-o situație blocată, deci nu vedem loc de mai bine deocamdată, așa cum se întâmplă în alte regiuni, în alte zone. Și cu siguranță asta e un element care vă interesează pe dumneavoastră în această comisie parlamentară. Și anume, faptul că am văzut că, observa, uh, că performanța economică a pescărilor de mici dimensiuni nu înregistrează nici ele îmbunătățiri. Și asta are legătură cu Marea Mediterană. Dacă performanța sectoarelor mai artizanale e mai proastă în general, Asta se întâmplă pentru că știm că în Marea Mediterană acest tip de pescuit este cel predominant și este un factor îngrijorător. Îmbunătățirea are loc mai ales la flota de dimensiuni mai mari, care bineînțeles are o marjă de a-și îmbunătăți productivitatea și uh, Trebuie să semnalăm, pe de altă parte, că în ceea ce privește flotele de dimensiuni mai mici, nu se înregistrat aceleași îmbunătățiri. Alt factor negativ. Nivelele de ocupare în flota europeană sunt în continuare în scădere. Bineînțeles, această scădere e practic uh, strict corelată de îmbunătățirile care au loc în sectoarele mai industriale. Deci avem acest quid pro quo. Sectorul artizanal, care conservă, care păstrează mai multe locuri de muncă, nu se descurcă mai bine din ceea ce privește locurile de muncă, în timp celălalt sector mai industrial, care uh, angajează mai puțini oameni, are performanțe economice mai bune. Cum interpretăm noi lucrurile din perspectiva politicii de pescuit? putem să vedem ca, dacă aceste fenomene se datorează politicii comune de pescuit sau nu. Asta e întrebarea pe care trebuie să ne o punem. E clar, există lucruri care nu tind deloc de PCP. Mm, dacă scade prețul la petrol, bineînțeles, <laughs> asta nu e datorită politicii comune de pescuit. E un factor pe deplin extern. Însă ce factori interni din PCP pot contribui la aceste tendințe pe care le-am observat? Politica comună de pescuit a fost un factor important, deoarece multe din măsurile pe care le-am finanțat noi prin Fondul European de Pescuit, multe măsuri care vor fi finanțate în continuare și prin intermediul FEAMP, au dus la îmbunătățirea a două aspecte, în primul rând. În primul rând, aspectul ceea ce privește productivitatea, ceea ce privește Uh, chestiunile energetice și de asemenea au existat multe cazuri pozitive de proiecte care au îmbunătățit comercializarea produselor piscicole. Uneori au, s-au îmbunătățit prețurile, există și uh, exemple de îmbunătățire a comercializării. Deci aici a fost uh, decisivă și cofinanțarea din politica structurală. Un al doilea element foarte important, îmbunătățirea situației stocurilor. Randamentele pe zi de lucru, pe zi de pescuit și pe zi de lucru la unele specii ca uh, cheie pe anumite nave au uh, crescut, deci s-au îmbunătățit, deoarece resursele s-au îmbunătățit și astfel unele flote au un randament economic pentru ziua de pescuit mult mai bun decât acum 6-7 ani. Și asta deoarece, în general, resursele de pește s-au îmbunătățit. Altă chestiune pe care ar trebui să ne o punem. Care sunt efectele diferitelor politici în Oceanul Atlantic, comparativ cu Marea Mediterană. Aici cred că avem elementele cele mai interesante de, pentru a analiza și judeca ce se întâmplă cu această politică pe viitor. Și aici eu cred că ar trebui să ne gândim clar la ce diferențe sunt între Mediterană și Atlantic. Uh, Veștile sunt mai bune în cazul uh, Atlanticului și pentru flotele industriale și veștile, veștile sunt mai proaste pentru Marea Mediterană și pentru flotele de tip artizanal. Acum, întrebarea. Se datorează acest lucru faptului că doar în Atlantic s-a îmbunătățit situația stocurilor? E un factor fundamental, dar nu e unicul. Un alt lucru, acolo unde am văzut că s-a sporit productivitatea, unde am văzut că s-a investit în eficiența energetică, E bine, asta s-a făcut în special la nivel de flotă mai, de mai mari dimensiuni. Și dintr-un motiv interesant și sunt sigură că dumneavoastră, sigur că dumneavoastră veți dori să examinați lucrurile, uh, următorul, finanțarea structurală din ultimii ani a lăsat pe din afară într-o câtva flota de dimensiuni mici, cea artizanală. Deci toate aceste măsuri care au îmbunătățit eficiența economică a flotei au fost măsuri finanțate mai ales pentru flota industrială. A habido, yo no me atrevería a llamarle un... E ca și cum s-ar fi uitat uh, uh, navele artizanale, flota artizanală și s-ar pus accentul doar pe flota industrială și e păcat. Domnule președinte, vă aduceți aminte cât de mult uh, a insistat din partea Parlamentului la negocierile FEAM să existe suficientă finanțare pentru flota artizanală. Vă asigur, domnule președinte, atunci când se negociază programele operative cu Comisia, Comisia a pus un mare accent pe această temă. Și chiar și, așa, chiar și așa, nu suntem siguri 100% că atunci când se face finanțarea, se ține cont de îmbunătățirea performanței flotei artizanale. Asta e o prezentare, bineînțeles, foarte generală, însă cred că v-am prezentat elementele care sunt uh, cele mai importante din acest raport. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Ernesto, pentru această prezentare sintetică, dar și precisă, ca de obicei. Vreau în primul rând să vă mulțumesc dumneavoastră, să-i mulțumesc comisiei pentru prezentare și să vă împărtășesc punctul meu de vedere în legătură cu un domeniu despre care s-a vorbit foarte mult, și anume îmbătrânirea flotei, general, și obligațiile de debarcare. În acest raport, rar vorbesc despre țara mea, încerc să am întotdeauna o perspectivă europeană, însă e drept că acel capitol privind Franța e foarte interesant. Se spune acolo că numărul de nave de pescuit e scădere de la an la an și că vârsta media a navelor e în creștere de la an la an, ceea ce înseamnă costuri de reparație și de întreținere foarte ridicate. Asta, bineînțeles, poate afecta negativ rentabilitatea acestor nave de pescuit. Ernesto, practic ai răspuns la această întrebare. În ceea ce vește articolul 81 din FEAM, care permite investiții nave mai eficiente din punct de vedere energetic. Deci nu știu dacă se folosește într-adevăr acest articol. Eu mă întreb dacă am putea să știm care e situația de la țară la țară. Mă gândesc în primul rând la țara mea, însă cu siguranță fiecare dintre colegi și-ar dori să știe ce se întâmplă în propria sa țară cu situația navelor, să știm cum se utilizează acest fond în funcție de țară. Acum, referitor la obligația de debarcare. Studiile indică că până în aplicarea acestei obligații va obliga, și asta e clar, pescarii să testeze noi uh, uh, instrumente de pescuit pentru îmbunătățirea selectivității. Raportul spune că aceste noi obligații sunt greu de pus în practică, iar impactul economic nu a fost încă măsurat la nivel global. Dar vezi că așa e. Nu uh, interpretezi o greșit ce apare în raport. Asta mă asigură de lege, îmi dau seama că nu mai sunt singurul, <laughs> deși o știam, care să spună că aceste obligații de debarcare sunt complicate și greu de pus în aplicare. De deci, profit de ocazie și rog Comisia să Uh, reacționează la aceste obligații de raportare. Comisia pentru 31 mai 20, 2016 trebuie să facă un raport privind obligațiile de debarcare în funcție de obligațiile comunicate de statele membre. Consiliul consultativ și alte surse, bineînțeles, vizate care pot explica ce se întâmplă cu acest fenomen. În orice caz, prin acest raport vom putea începe să înțelegem care este impactul economic al acestei obligații de debarcare și a punerii sale în practică. Ai vorbit de asemenea și despre probleme legate de locurile de muncă. Da, e o problemă îngrijorătoare globală. Până acum nu aveam această problemă. Ce se întâmplă? E mână de lucru străină aici implicată? Ce alte elemente mai sunt? Să nu mai uităm că și pescuitul artizanal suferă clar de pe urma măsurilor luate decât pescuitul <laughs> industrial și noi nu asta ne doream în politica comună de pescuit din potrivă. Deci acestea sunt întrebările mele. Cum, dragi colegi, dacă doriți și dumneavoastră să interveniți, e momentul. Doamna Niriada, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, vă mulțumesc pentru prezentarea foarte cuprinzătoare. Da, e îngrijorător că nu mai avem tineri sau tinere care să intre în această industrie. Întrebarea e ce ar avea de câștigat. Nu există niciun stimul să o facă. De aceea și noi ar trebui să îi sprijinim pentru obținerea de licențe, să ne uităm și la schemele de asigurări și o altă îngrijorare pe care o am și poate că mi se poate răspunde la asta întrebare. În general, nu prea există uh, persoane care să vrea să intre în sectorul tradițional. Deci foarte mulți tineri se retrag deoarece nu fac față. Și în agricultură se întâmplă la fel în Irlanda. Avem mai mulți agricultori peste, care au vârsta peste 75 de ani decât tineri. E o problemă, deci aș vrea chiar să știu cum putem să o soluționăm. Mulțumesc, Ian. Clar, Aguilera. Mulțumesc. Foarte pe scurt. Deși intervenția lui Ernesto a părut cumva improvizată, deoarece nu venise cealaltă persoană, mi s-a părut foarte interesant să aud o serie din concluziile prezentate. Și aș avea o întrebare concretă. Uh, Uh, din ce a lăsat să se întrevadă comisia când a prezentat aspectele pozitive, situația din Atlantic, unde există o optimizare a productivității la nivelul pescuitului industrial, însă asta, bineînțeles, explică și pierderea de locuri de muncă. Da, ești mai productiv, însă pierzi locuri de muncă. Pentru noi e îngrijorătoare această pierdere de locuri de muncă și mai ales că știm că nu există altceva care să absorbă acești oameni. Cred că am înțeles eu bine când a spus reprezentantul comisiei că deși înainte noi am pus mult accentul și o facem și acum, comisia de fiecare dată când are ocazia o face, deci punem accentul pe faptul că trebuie să mizăm mult mai mult pe pescuitul artizanal. să ajutăm acest sector pentru ca acesta să poată să se mențină. De altfel și pescuitul artizanal e mult mai viabil dacă te gândești și dacă îl compari cu pescuitul industrial. Pescuitul industrial care își îndeplinește funcțiile, însă eu aș miza mai mult pe pescuitul artizanal care trebuie să convițească cu cealaltă formă de pescuit și să nu dispară. Mă gândesc la flota artizanală, ales din Spania, și văd că și acolo există mari dificultăți. Eu nu te-am înțeles eu de la reprezentatul comisiei, se pare că în analiză, la concluzie, și asta chiar uh, mi se pare ceva ce ne atrage atenția, se spune că în ultimii ani, mai ales toată industrială a beneficiat de pe urma politicii comune de pescuit. Asta e rezumatul pe care l-a prezentat comisia. Și se spune, deși noi am insistat asupra importanței pescuitului artizanal. Până la urmă știm cine gestionează și execută fondurile, statele membre. Avem programe operative. Noi vreau să se sprijine mai mult uh, pescuitul artizanal, să ce se pare, ce se vede. Că statele membre nu au fost receptive. Deși există sensibilitate la Comisia Europeană și aici, în Parlamentul European, când ajungi la realitate nu prea se dă dovadă de sensibilitate față, față de sectorul uh, tradițional. Să nu mă înțelegeți greșit, nu mă opun pescuitul industrial, însă pescuitul artizanal trebuie sprijinit și o spun în mod sistematic. Și dacă n-am înțeles eu greșit, nu s-a ajutat pescuitul artizanal. Deoarece când s-a trecut de la politică la practică, pescuitul artizanal n-a beneficiat de pe urma acestor fonduri. Deci, în mod exponențial, s-a beneficiat, a avut de câștigat pescuitul industrial. Iar cealaltă formă de pescuit, cel artizanal, a avut de pierdut. Da, comisia dă dovadă de sensibilitate și noi la fel, dar statele membre mai puțin. E bine să știu măcar că lucrurile stau așa, din păcate însă. Eu cred că e nevoie de niște măsuri la Consiliu pentru a-i sensibiliza ceea ce privește apărarea pescuitului uh, și flotei artizanale. Și e important să se pună în practică aceste politici. Și de asemenea, un alt lucru care îmi stârnește uimirea, situația din Mediterană. Deteriorarea situației din Marea Mediterană. Și aici, în acest raport, ni se demonstrează cu date că lucrurile merg din rău mai rău, din lac în puț. E chiar o mare îngrijorare. Măcar ne-am dat seama de un lucru, că cei de la Consiliu nu sunt interesați să sprijine pescuitul artizanal. Dacă așa se întâmplă, dați seama atunci că nici în următoarele uh, perioade nu se va sprijini pescuitul uh, artizanal prin programele operative. Deci eu cred că trebuie să acordăm prioritate acestui sector. Să trecem de la vorbe la fapte. Mulțumim, Clara. Mai aveți alte întrebări pentru comisie, alte intervenții cu privire la acest raport al performanței economice? Doamna Rodust. Am o întrebare scurtă. Clara, ai pe deplină dreptate atunci când spui că E clar că pescuitul mic uh, artizanal nu este susținut. Dar cred că un lucru este stabilit. În plus. Mă scuzați, mă scuzați. Am spus uh, că vrem să susținem acei pescari care lucrează uh, social, economic și ecologic. Deci, cred că putem să insistăm pe lângă Consiliu să respecte acest principiu din PCP și uh, anume să susțină acel, acei pescari care lucrează social, economic și ecologic și e clar că va fi vorba de micii pescari. Însă uh, scopul PCP nu este nici să penalizeze întreprinderile. Mulțumesc. Tout à fait, c'était vrai dans le, le règlement de base de la PCP. Da, era adevărat în regulamentul de bază al politicii comune de pescuit și am insistat asupra acestui lucru și anume că trebuie să promovăm pescuitul uh, sustenabil. După aceea, programele operaționale din diferitele state membre nu Oricum, chiar dacă programele operaționale ale statelor membre nu au ținut cont neapărat de acest lucru, Comisia ar trebui să le atragă atenția și să facă în așa fel încât pescuitul sustenabil să rămână o prioritate. Mulțumesc. Vă încerca să răspund la întrebările prezentate. În ceea ce privește cererea de informații din partea președintelui, este informații la două niveluri. În primul rând, informații complete în legătură cu investițiile care s-au făcut aceste informații vor fi complete când se va încheia evaluarea fondului de pescuit pentru perioada 2007-2013. Deci se va încheia această evaluare și după ce vom avea această evaluare expost, vă vom putea pune la dispoziție informații foarte detaliate. Trebuie să știți că nu Comisia controlează programul din fiecare țară, deci noi avem o supraveghere mai generală. Datele specifice, de exemplu, câte proiecte de pescuit artizanal au fost finanțate în fiecare țară, aceste informații sunt acum pe cale de a fi uh, recompilate și culese și vor face parte din acest raport. A doua parte a întrebării dumneavoastră. Vorbeați despre obligația de debarcare. Clar, trebuie și aici să uh, recitesc cuvintele comisarei Damakis. Obiectivul de a elimina aceste debarcări este, o este o, un obiectiv foarte important. Când se ia decizia de a elimina aceste aruncări peste bord, nu avem toate elementele ce țin de a punerea în practică pe teren. Comisia a fost foarte onestă în ceea ce privește acest lucru. Trebuie aplicate regulile în mod treptat, să vedem ce probleme apar și cum pot fi ele soluționate. În această privință vă reamintesc că vom avea săptămâna viitoare o reuniune cu sectorul. Parlamentul va trimite o delegație importantă acolo și atunci vom analiza toate aceste probleme. Vom analiza ce s-a întâmplat anul trecut, primul an de aplicare la aceste obligații și vom studia exact ce probleme au apărut. Obligația de debarcare. Care sunt problemele greu de pus în practică, care sunt eventualele efecte asupra sectorului. Facem toate astea pentru a studia diferite soluții posibile, diferite modalități prin care sectorul poate aborda această modificare legislativă, menținându-și în același timp rentabilitatea și viabilitatea. Nu e nimic extraordinar din punct de vedere legislativ. De multe ori se adoptă legi legătură cu care nu se știe exact tot ce se va întâmpla, ce probleme pot apărea. De multe ori lucrurile demarează, se studiază problemele, de aia e important să se supravegheze de aproape tot ce se întâmplă pentru a putea reacționa în caz de probleme. Bineînțeles, reuniunea de săptămâna viitoare la care invita și Parlamentul va fi una din nenumăratele reuniuni pe care le vom avea în următoarele luni pe această temă. Referitor la cea de-a treia întrebare pusă de dumneavoastră, dacă vom publica raportul privind evaluarea aplicării acestei proceduri privind uh, uh, aruncările peste bord. În cadrul anual în care facem Uh, așa numita declarație de politică în ceea ce privește pescuitul. În acest document apare și un raport în legătură cu starea resurselor, cu evoluția acestora. Se face de asemenea și o estimare în legătură cu măsurile care trebuie adoptate în ceea ce privește cotele și tacurile și anul acesta cred că se va introduce o primă evaluare a aplicării privind această obligație a aruncărilor peste bord. Noi am cerut deja informații statelor membre, acestea în general ne trimit informațiile, deci pe această bază, în cadrul acestui policy statement, vom face o primă evaluare a punerii în practică a acestor măsuri. Celelalte întrebări. Ce putem face pentru a-i atrage pe tineri în acest sector? Nu e ușor. În ciuda tuturor eforturilor făcute an la rând, vedem că nu doar se pierd locuri de muncă în sector, ci acest, această meserie devine din ce în ce mai puțin atrăgătoare. O mică anecdotă personală. Eu provin dintr-o regiune de pescar și văd că și în satele mici de acolo trebuie să vină străini. Deși sunt în șomaj, tinerii nu mai vor să lucreze în domeniul pescuitului. E o tragedie și până acum nimeni n-a fost în stare să o soluționeze. Ce am putea face? În primul rând, există elemente de ajutorare a tinerilor pescari în FEAMP. Ar trebui să le folosim pe deplin. Există mecanisme pentru a lesni, din punct de vedere economic, recrutarea de tineri pescari și uh, Vă semnalez încă o dată, rolul Parlamentului aici a fost fundamental în ceea ce privește obținerea acestor măsuri. Și să nu mai uităm un lucru, în analiza economică, referitor la analiza economică, mai e valabil un lucru și anume nivelul de atractivitate al acestei profesii e direct proporțional cu nivelul de rentabilitate al flotei. Flota care are cel mai puține probleme în a-și recruta oamenii e flota cea mai rentabilă. Unde nu vor să lucreze oamenii? În flota pe navele care sunt cele mai puțin rentabile. Deci ca să ajutăm pe tineri, ar trebui să ne asigurăm că va crește nivelul de rentabilitate a flotelor și doar așa tinerii se vor întoarce la această profesie. Acum, referitor la pierderea de locuri de muncă și cum să absorbe aceste locuri pierdute. E greu să o faci. Însă un lucru fundamental pe care încearcă să-l facă Comisia, mai ales în cadrul noii politici structurale, e capacitatea de a absorbi excedent de ocupare, mai ales în economia locală din zonele ce depind de pescuit. Întreaga dezvoltare de activități anexă. Uh, includem aici dezvoltarea locală prin fostul AX4, care are alt nume acum. Deci toate acestea sunt politici care au ca scop ajutorarea nu doar a pescarilor care sunt la bordul navelor, ci să fie un ajutor în beneficiul întregii comunități. De deci să nu beneficieze doar pescarii, ci familiile, soțiile, copiii acestora. Există deci această întreagă politică foarte importantă pentru comisie, noul cadru al poliției structurale, uh, prin care nu vrem să ne ocupăm doar de beneficiarii clasici de pescar, ci prin care vrem să avem o politică de a înlezni dezvoltarea economică și ocuparea în comunitățile de pescari în aceste zone, pentru că întregul țesut social de acolo să aibă de câștigat. Bineînțeles că ne putem pune întrebarea dacă unii dau dovadă de sensibilitate față de importanța acestui sector sau nu. Ceea ce subliniez din nou e că s-a investit foarte puțin între 2007 și 2013 în pescuitul artizanal. Eu nu sunt aici ca să critic statele membre, ci pentru a ne gândi împreună ce s-a întâmplat Poate statele membre nu au fost suficient de sensibile, poate noi n-am insistat prea mult, să nu mai dăm tot timpul vina pe alții, însă pe ansamblu nu am reușit să se investească fondurile structurale uh, suficient de mult în pescuitul artizanal. Ce se va întâmpla la următorul FEAP pentru perioada 2014-2020? Cum spuneam, la negocierea programelor operative, Comisia a insistat să se investească mai mult în sectorul artizanal. Acum nu aș îndrăzni să spun că statele membre nu reacționează pozitiv, însă dintr-un motiv sau altul nu se investește în acest actor. Fără să acuz pe nimeni, e clar că nu se investește suficient și că împreună trebuie să facem ceva pentru a soluționa lucrurile. Este pour ces, ces précisions et ces réponses. Mulțumesc, Ernesto, pentru aceste răspunsuri. În ceea ce privește raportul și capitolul uh, cu obligația de debarcare, vă rog frumos să-l trimiteți și uh, Mariei Mariachi la Londra, mai mult ca sigur o va interesa. Și o să-i spuneți bună ziua din partea noastră. Este o doamnă cu care am trecut momente nemaipomenite aici. Vă mulțumesc încă o dată pentru aceste explicații. Nu vă place că o salut pe Mariana Maniachi, dragi colegi? pa da, o salut în mod amical. În eh, tous les cas, euh, euh, ces explications interesante, intéressantes, mais... E vorba despre doamna Dama Maniachi. Ernesto, cred că nu există suficiente bariere ca să oblige statele membre să facă ceva pentru pescuitul artizanal. Eu sper că pe viitor se va ține cont de obligațiile pe care le-am uh, instaurat. Mulțumim comisiei, mulțumesc colegilor care au luat cuvântul. Trecem la următorul punct. Un punct important, audierea, în ce privește armonizarea controlelor uh, pescuitului în Europa. Începem această audiere pe care o organizăm uh, relativ la Um, redactarea raportului doamnei Isabel Toma privind revizuirea acordului 224 pe 2009 care instituie un regim comunitar de control. Deja în 2016 Comisia va trebui să ne facă un raport în ce privește punerea în aplicare a acestui regulament. Astăzi vrem să identificăm uh, diferitele tipuri de reglementări, obstacolele pe care trebuie să le evităm și care sunt uh, bunele practici de uh, promovat în acest cadru, uram bun venit astăzi experților care reprezintă principalele bazine maritime Donc le timing. Euh... Cum ne vom organiza? 10 minute pentru fiecare vorbitor. Vom începe cu directorul agenției de la Vigo, Pascal Savure, care își va face prezentarea. După aceea vom da cuvântul domnului dr. Hans Christoph Aiden, care este președintele Oficiului Federal pentru Agricultură și Alimentație din Germania. Domnule Pascal Savure, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, domnilor și domnilor. Este o plăcere pentru mine să pot să vă împărtășesc câteva gânduri. Vreau să spun că nu vorbesc în numele Consiliului de Administrație uh, al agenției, vorbesc în numele meu personal uh, și oricum uh, este o misiune prea serioasă ca să fie încredințată militarilor. Aceasta este, cum spuneam, punctul meu de vedere. și sper să fac câteva recomandări utile pentru viitoarea activitate legislativă a Comisiei și uh, Parlamentului și Consiliului. Mandatul agenției noastre este să se ocupe de eventuală armonizare acestor metode de control și aș vrea să încep prin a evoca acele puncte care uh, pot să fie abordate când vorbim despre armonizare. În primul rând, uh, industria. Articolul 18 din regulamentul de bază prevede o regionalizare a măsurilor de gestionare. Nu vorbesc încă de măsurile de control, ci de gestionare. Această dezbatere va fi continuată în timpul uh, discuției despre uh, um, viitoarea reformă și cred că va fi un element deosebit de important atunci când se va aborda armonizarea. Un alt aspect, articolul 95 din regulamentul de control care prevede că Comisia, de comun acord cu statele membre, poate să ia decizii în ce privește programe de control și de uh, inspectare specifice. Acest articol 95 permite agenției să coordoneze uh, mijloacele de control, luând o hotărâre suplimentare care se numește un plan de dezvoltare uh, comună. Uh, acronimul în engleză este SKIP și se bazează pe o analiză de risc, um, o punere în comun a mijloacelor statelor membre, dar uh, este comandat de statele membre, controlat de statele membre, astfel încât să se garanteze uniformitatea și armonizarea atâta timp cât există un spațiu maritim suficient. Aș vrea acum să enumăr um, avantajele pe care le prezintă SKIP. Principalul punct este această punere în comun a mijloacelor și o analiză de risc în comun. Schimbul de date a... vine imediat după aceea. Comisia dorește să existe un sistem de transfer de date nu numai uh, asupra capturilor, ci și asupra condiției navelor. Agenția a muncit și asupra unui uh, sistem astfel încât toate aceste date să poată să fie incluse în aceeași bază de date. Și e foarte important să putem să facem acest schimb de date și să permitem uh, inspectorilor să aibă o viziune de ansamblu și, mm, de asemenea, o viziune precisă a ceea ce se întâmplă la fața locului. Se pune și problema unei mai mari transparențe. Cred că în ultimul timp încrederea statelor membre în acest sistem a crescut și industria este tratată uh, pe picior de egalitate de statele membre care uh, lucrează uh, în comun. Sunt și efectele economiilor pe scară largă care se obțin datorită acestei metode de lucru. N-am să mm, vorbesc despre toate slide-urile, aș vrea acum să insist asupra gestionării riscurilor. S-a vorbit deja despre pescuitul artizanal care este ponderea economică a acestui tip de pescuit și care este impactul asupra resurselor um, halieutice. Regulamentul de control prevede că navele mai scurte de 12 metri nu au obligația cotidiană de a-și indica capturile pe cale electronică și nu sunt nici obligate să fie urmărite uh, pe uh, satelit, deci uh, faimosul sistem VMS. Această uh, limită de 12 metri, ei bine, uh, face că 85% din flota europeană să nu aibă această obligație de înregistrare și de comunicare a datelor. Se dorește acum reducerea uh, acestui număr, dar o analiză a riscurilor nu este cu putință decât dacă um, se transmit toate datele, deci dacă există o stocare exhaustivă a datelor. În articolul 3 din regulamentul de bază se acordă întietate statului de pavilion. Unele state membre întâmpină dificultăți în a pune în aplicare politica lor de control, pentru că datele nu sunt întotdeauna disponibile. Este un articol original pentru că reprezintă o derogare substanțială față de Convenția ONU în ce privește dreptul mării. Sistemele Uh, puse în aplicare de agenție și de comisie vor permite pe viitor să um, um, depășim această dificultate. În ultimii 30 de ani a avut loc o tranziție lentă, dar uh, importantă, a uh, meseriilor și a tipului, a modului în care se pescuiește, de la șalupe până la trailere și de la pescuitul cu plasă la uh, um, um plasele uh, de mai mari dimensiuni și care sunt uh, trase în spatele uh, navelor și ca tare și metodele de control au trebuit să evolueze. Însă metodele de control nu sunt la fel de eficiente de la un stat membru la altul. Dacă ne bazăm pe uh, nivelul de eficiență a inspecțiilor, aș putea să spun că inspecția cea mai eficientă este cea care are loc uh, în larg, uh, pentru că este o fotografie a momentului și se vede clar uh, în ce fel se comportă um, nava respectivă. În ce privește controlul navelor, avem acum sisteme care ne permit să urmărim aproape în mod continuu activitatea navelor, un sistem uh, uh, de supraveghere video cu camerele aflate la bord sau cu um, um, luarea de um, fotografii sau prin uh, interogarea personalului. Și există și alte sisteme, nu neapărat montate la bordul navelor, e vorba despre uh, supravegherea prin satelit. Vedem însă că combinarea diferitelor sisteme de control va permite o armonizare la un nivel mai mare sau mai mic a, um, și este um, mai bine sau mai puțin suportată de către industrie. Agenția noastră a consacrat mult timp uh, dezvoltării Uh, unui uh, curriculum, a unui program de formare, este o muncă încă în curs de desfășurare. Deocamdată el nu este obligatoriu și mijloacele financiare nu ne permite să traducem uh, versiunea în limba engleză, care este singura disponibilă și în alte limbi. Probabil că acest lucru explică și succesul limitat pe care l-a avut, dar oricum este disponibil pe site-ul nostru și poate să fie descărcat de oricine dorește. Un element deosebit de important, dacă continui în aceeași ordine de idei, este armonizarea inspecțiilor, indiferent de tipul de inspecție, la debarcare sau în larg, regulamentul de punere în aplicare a metodelor de control conține și o anexă care descrie conținutul rapoartelor de inspecție dar nu definește și diferitele tipuri de inspecții. Agenția se consacră însă acestui subiect, uh, este un punct important din programul nostru de lucru pe 2016. Vreau să mai insist și asupra faptului că sistemele juridice și penale sunt foarte diferite în statele membre. Avem uh, pe puțin patru asemenea sisteme și agenția și în trecut și acum organizează ateliere care să uh, le permită inspectorilor să se pregătească, să um, um, culeagă probe, astfel încât ele să fie uh, eligibile și să fie acceptate în uh, statul în care urmează să se intenteze respectiva procedură judiciară. Programul de lucru pe 2016, toate aceste elemente uh, structurale sunt incluse, programele de formare, uh, uh, cursurile la distanță. Noi colaborăm cu statele membre pentru uh, a dezvolta și mai mult analizele de risc. Continuăm punerea în aplicare a SCIP în termenul articolului 95. Comisia se gândește de altfel la un nou model care sper va fi mai eficient decât precedentul, standardizarea inspecțiilor și utilizarea sistemelor, uh, sistemului electronic pentru înregistrarea rapoartelor de inspecție. Lucrăm în mod voluntar, suntem motivați, cred că este o misiune importantă a agenției noastre și nu precupețim niciun efort, așa cum vă puteți închipui, uh, pentru a aduce la bun sfârșit această misiune, chiar dacă în următoarele săptămâni sau luni vom primi uh, misiuni uh, suplimentare. Mulțumesc, Pascal Savure, pentru prezentarea dumneavoastră și pentru faptul că v-ați respectat timpul alocat. Dau acum imediat cuvântul uh, următorului invitat și îmi cer scuze uh, anticiparea că nu-i pronunț bine numele, domnul Hans Christoph Elden, care este președintele Oficiului Federal pentru Agricultură și Alimentație în Germania. Aveți cuvântul. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine... Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați. Și eu vă mulțumesc pentru invitația de a participa la această audiere și pentru că mi oferiți posibilitatea să-mi exprim uh, câteva opinii referitoare la posibilitățile de control uh, al pescuitului în Germania. Mă bucur că noi, toți experții, ne putem exprima opiniile pentru a ameliora la modul durabil controlul pescuitului. Aș dori să vorbesc acum despre situația din Germania. Germania este un stat federal și cinci landuri federale au uh, acces la coastă. E vorba de nord-est, dar și de uh, orașele Hamburg și Bremen Vedeți uh, pe hartă care sunt aceste landuri care au ape teritoriale pe care le controlăm. Rămân la uh, sistemul federal. După ce se adoptă legislația la nivelul Curții Constituționale, statele, mem statele landurile, mă scuzați, din Germania sunt responsabile de punerea în aplicare. Există anumite competențe de nivel federal și altele care țin de nivelul landurilor. Uh, sigur că uh, Ministerul Federal supraveghează la modul general controlele care se fac la nivelul landurilor și are și un rol de coordonare. Apoi, uh, oficiul nostru, Oficiul Federal pentru Agricultură și Alimente, are rolul de coordonare, gestiune, control, verifică piețele și așa mai departe. Regulile europene prevăd existența unei autorități unice de control în fiecare stat. În cazul nostru e vorba de oficiul pe care îl reprezint aici, iar uh, la noi uh, acest oficiu verifică um, toate aspectele legate de uh, pescuit. În plus, um, realizează statistici privind fluxurile de pescuit și verifică unitățile de pescuit din zonele, din zonele economice exclusive ale Germaniei. Avem uh, și uh, trei uh, vase patrulă care inspectează și vasele din state terțe, care reprezintă un punct important al controlului. Dat fiind Dată fiind cantitatea mare de produse de pescuit importate în Germania, pentru noi este foarte important să se monitorizeze acestea, ca și pescuitul ilegal nedeclarat și nereglamentat. În conformitate cu structura noastră federală, trebuie să uh, punem accentul pe coordonare, care este cheie pentru um, eficiență și pentru a obține rezultate adecvate. Nivelul, nivelul federal nu acționează niciodată singur, întotdeauna lucrează în consultare cu landurile. Și din această perspectivă, guvernul federal invită în permanență landurile la consultări și discută chestiuni legate de control, cum ar fi cazurile de încălcări uh, ale regulilor sau uh, controlul comun pentru a avea o implementare efectivă a politicii comune de pescuit, din punctul meu de vedere, există patru provocări. Nu este simplu, pentru că este vorba de o punere în aplicare uh, complexă a uh, unor reguli comune în întreaga Uniune Europeană, regulile PCP, dar uh, structurile diferă foarte mult de la un stat la altul și este vorba de punerea în aplicare a acestei politici și de controlul respectării regulilor. Eu aș vrea să spun că din perspectiva noastră uh, aceasta nu este treaba nivelului european. Um, nivelul european trebuie să se asigure că regulile sunt aplicabile și că pot avea efecte adecvate. După cum spuneam, uh, prima provocare pe care aș dori să o descriu este uh, faptul că avem nevoie de un nivel comun de control, de o aplicare armonizată din Finlanda până în Grecia, din România până în Franța. Trebuie să existe o înțelegere comună, armonizată a controalelor în domeniul pescuitului, care să fie acceptată de toate statele membre. Regionalizarea e un lucru bun, însă are limite, nu se poate aplica decât la măsuri generale, uh, și iar uh, situațiile specifice ale regiunilor individuale trebuie luate în calcul. A doua provocare vizează situația specifică a statelor cu o structură federală. Și aș vrea să spun că aici, în Uniunea Europeană, în general, este necesară o coordonare specifică mm, și o punere în aplicare armonizată. Și dacă este nevoie de o armonizare pe, și pentru statele cu nivel federal, între diferitele unități teritoriale, acest lucru trebuie specificat clar în regulile europene. Provocarea a treia. O punere în aplicare armonizată și un nivel comun de control nu este doar treaba statelor membre, după cum spuneam, este și treaba instituțiilor europene. Și aici intră faptul că Uniunea Europeană trebuie să reprezintă un cadru de schimb de informații și de experiență între, între autoritățile naționale. Pentru că numai așa pot autoritățile naționale să-și amelioreze munca și să reacționeze mai repede și să comunice mai eficient între ele. Și aici nu mă gândesc doar la politica comună de pescuit, ci mă gândesc și la combaterea pescuitului ilegal nedeclarat și nereglementat. Aș vrea să spun că se fac deja lucruri în acest domeniu. Avem un așa numit Central Hub la Bruxelles, unde se adună toate datele sub coordonarea Comisiei Europene, dar aș vrea să spun că acestea sunt um, chestiuni care țin de un fel de gentleman's agreement. Acum ar fi nevoie uh, de ceva mai formalizat. Aș dori acum să trec la a patra provocare, care face, uh, care este următoarea, și anume controlul pescuitului este foarte dificil. Avem date din 2009 și din 2011, avem și un raport al Curții de Conturi uh, uh, din 2007, care ne arată că controlul pescuitului este foarte greoi și complicat. Avem în permanență noi reglementări de la nivel european și acestea se bazează pe metode de control, de supraveghere uh, foarte cuprinzătoare și pe introducerea rezultatelor acelor controle în niște baze de date. E o abordare corectă, dar trebuie să recunoaștem că e greu să controlezi pescuitul. E mai greu să faci aceste controle decât controlele uh, pe pământ. Natura, marea, peștii în sine uh, joacă un rol, în uh, creșterea dificultății și sistemul de control uh, se bazează pe informații obținute prin controle electronice și fizice ale navelor și um, toate informațiile trebuie corelate, puse cap la cap. Dar uh, pentru a realiza aceste controle e nevoie de timp, e nevoie de investiții mari și aș vrea să spun aici și că uh, noi suntem foarte recunoscători pentru susținerea pe care am primit-o printr-o uh, finanțare pe această cale, dar trebuie să fie clar că sistemele IT sunt extrem de complexe și au multe fațete, uh, analizează foarte multe detalii, trebuie să se controleze foarte multe detalii. E ușor să spui, hai să facem un sistem IT. Trebuie să fie clar ce vrei să facă acel sistem și să ai reguli clare pentru ca acel sistem uh, să poată fi introdus într-o infrastructură IT și uh, e nevoie de timp pentru acest lucru și e nevoie și de siguranța că poți lucra pe baza acestor sisteme. Nu sunt sisteme care să se poată modifica de pe o zi pe alta. Este Uh, este pur și simplu un control greu de făcut și trebuie să respectăm acest lucru. Și la sfârșitul prezentării mele aș dori să mai spun și că uh, pescuitul durabil este uh, un motiv pentru care trebuie să susținem pescarii. E foarte important să nu uităm să susținem actorii din domeniul pescuitului, adică pescarii, pentru că ei trebuie să aplice politica durabilă de pescuit și nu se poate să se întâmple ca tocmai din cauza regulilor și a politicii duse de noi uh, să punem în pericol pescarii. Trebuie să fie foarte limpezi uh, condițiile în care se pot face investiții și să nu uităm să susținem acest sector. Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru prezentare! Încă o dată ați fost foarte uh, sintetic și precis, ați respectat timpul alocat, dacă o să o ținem tot așa, va fi extraordinar. Îl rog acum pe domnul Hector Vila González să ia cuvântul, subdirector general la, uh, pentru controle și inspecții la Ministerul Agriculturii din Spania. Vă rog. Aveți cuvântul. Buenas tardes. En primer lugar, Bună ziua. Vreau să mulțumesc Parlamentului și președintelui uh, Comisiei pentru invitația pe care mi-a adresat-o astăzi ca să vă fac această prezentare. Mai întâi, aș vrea să spun că a fost pentru mine destul de dificil să pregătesc o prezentare pentru um, audierea de astăzi, pentru că mi s-a părut că este un subiect complex și destul de greu de sintetizat. E adevărat că vorbim în contextul regulamentului de control, și trebuie să ne gândim ce presupune controlul pescuitului um, în particular și în general la uh, scara întregii Uniuni Europene. Care sunt uh, um, prioritățile și care este rolul statelor membre? Ei bine, acestea sunt uh, subordonate necesităților de control avem uh, um, diferite roluri, stat de coastă, stat de pavilion, totul depinde, bineînțeles, și de uh, necesitățile de securitate și de prioritățile pe care le are pe plan național fiecare stat membru. Știind că este vorba despre un regulament de control și de supraveghere, statul membru trebuie să se gândească nu numai la uh, regulamentul din uh, 2005, ci la cel din 2009. S-a dezvoltat uh, Um, aplicarea acestui regulament pentru uh, flota comunitară, dar de asemenea și regulamentul de luptă împotriva pescuitului ilegal nedeclarat și nereglementat uh, din 2009 și care se aplică și asupra importurilor și asupra flotei din țărilor terțe și de asemenea uh, asupra um, flotelor din statele membre, dar care um, sunt registrate sub un, asta, sub un alt pavilion. Ce putem să reținem din regulamentul 124? În primul rând că e vorba despre o structură administrativă unică pe care am integrat, în care am integrat toate uh, um, domeniile care sunt afectate de acest uh, regulament și care trebuie să se combine cu aplicarea regulamentului 1005 din 2008. Care sunt aceste domenii? În primul rând, zona de control care ține de uh, licențele și autorizațiile de pescuit, dar care are de-a face și cu compilarea informațiilor Centrele de monitorizare, precum uh, sistemul de uh, localizare a embarcațiunilor, sistemul de uh, schimb de date, compilarea acestor date, ca de exemplu jurnalele de bord, datele privind capturile, care pot să fie în um, format tipărit sau înregistrate pe cale electronică, Aș vrea de asemenea să spun că există un rol esențial pe care îl joacă inspector, inspectorii de pescuit și care uh, trebuie să fie prezenți în toate aceste structuri. Există un al doilea domeniu, domeniul uh, zona de inspectat, felul în care controalele și inspecțiile fizice se desfășoară. Aici există folosirea mai multor mijloace, atât umane, deci inspectorii de, care sunt prezenți la fața locului și activitățile propriu-zise, precum și mijloacele folosite maritime, ă, aeriene și există și o misiune ă, centrală și de coastă avem servicii de uh, inspector care se deplasează uh, în zonele periferice ca să sprijine acei uh, inspectori care lucrează în mod permanent uh, acolo. Avem o politică care se concentrează pe gestionarea riscurilor avem uh, capacități și mijloace limitate, dar trebuie să uh, ierarhizăm uh, prioritățile și să putem să organizăm inspecțiile în funcție de aceste priorități. Așa cum a spus și colegul meu Pascal de la agenție, sunt misiuni în comun între agenție și statele membre și în ceea ce privește pe Spania, noi ne-am implicat în trei dintre cele cinci programe operaționale care sunt acum în vigoare pentru misiuni de control și în cadrul activităților de inspecție în Spania avem mai multe structuri care sunt competente și care au competențe asemănătoare cu cele pe care le-a pomenit colegul meu din Germania însă noi căutăm cele mai bune sinergii cu putință cu alte uh, uh, corpuri de inspector sau organisme de stat care pot să ne sprijine și care pot să desfășoare activități uh, um, um care, um, de asemenea, presupun controle ale pescuitului, precum armata, garda civilă. Deci noi colaborăm cu toate aceste corpuri. Îmbinarea acestor domeniu ne fa, mă face să uh, vă atrag atenția asupra mai multor aspecte prioritare. În primul rând, în ceea ce privește capacitatea, cum putem să obținem cele mai bune informații cu putință. Toate informațiile sunt puse la dispoziție, cu excepția acelor um, informații care pot să um, nu aibă de-a face cu um, activitatea, activitatea tipică a, a, a navelor. Toate um, elementele pe care le-am menționat aici, sistemul de localizare a navelor, uh, jurnalele electronice, disponibilitatea um, cotelor, uh, raportul între cote și capturi, istoricul uh, activității navelor, posibilele infracțiuni și eventuale sancțiuni care au fost aplicate în trecut, toate acestea sunt date uh, Uh, care sunt uh, um, um, colectate în temeiul uh, articolului 824 și există niște standarde, dar acum sunt folosite și pentru obiectivele de control. Iar în ce privește sistemul de licențe și autorizații, acestea țin de asemenea de o competență administrativă și sunt date care pot să fie colectate. Repet, avem uh, uh, un rol uh, indispensabil de jucat noi, corpurile de inspecții, pentru a aplica în mod eficient planurile comune și pentru a putea colecta datele din toate aceste surse pe care le-am menționat. Iar aceste informații sunt puse la dispoziția serviciilor de control, sunt puse la dispoziția uh, um, inspectorilor pentru ca ei să uh, aibă toate datele la dispoziție pentru a-și duce la bun sfârșit misiunile, mai ales misiunile pe teren. Ei trebuie să uh, poate să folosească informațiile cele mai complete și mai recente. Noi avem o misiune centrală de jucat, dar trebuie să nu uităm de faptul că sunt niște misiuni care se desfășoară la fața locului, în larg sau în porturi. În ce privește uh, uh, aspectele care pot să fie îmbunătățite, aspectele de tip orizontal, ar trebui să continuăm sesiunile de pregătire constantă a inspectorilor și nu numai a inspectorilor noștri, ci a tuturor corpurilor care desfășoară activități de supraveghere a pescuitului. Cum spuneam, colaborăm cu armata, cu garda civilă, avem o colaborare de plină. De asemenea, ar trebui să existe o coordonare constantă între diferitele servicii administrative, mai ales cu administrațiile regionale care uh, desfășoară propriile lor activități de control a pescuitului în temeiul competențelor sale. Vreau de asemenea să atrag atenția asupra faptului că în Spania avem inițiative care ne permit o mai bună coordonare uh, uh, datorită strategiei naționale de securitate maritimă unele aspecte tehnice din uh, regulamentul 824 ar putea să fie îmbunătățite pe viitor și aș vrea să le menționez aici. Trebuie să se recunosc că în ultimii ani uh, mijloacele de control uh, au fost um, îmbunătățite în toată Uniunea Europeană. Este impresia mea personală. Deci, cred că acum um, pescarii noștri au o mai bună cultură, sunt mai bine informați în ce privește obligațiile lor și felul în care se desfășoară uh, controlele. Deci, cum spuneam, există câteva aspecte care ar putea să fie îmbunătățite pe uh, viitor și mai ales uh, uh pentru flotele de mici dimensiuni. Uh, de exemplu, dacă ar exista o marjă de toleranță mai uh, mare, de până la 10%, dacă ar exista reguli specifice pentru activitățile de pescuit în afara apelor teritoriale, cum spuneam, sunt aspecte care ar putea să fie îmbunătățite. Apoi aspectele tehnice care, pentru care este nevoie de investiții uh, și de timp pentru statele membre ca să le pună bine în aplicare. În Spania am avut, cum spuneam, această strategie uh, uh, de gestionare maritimă. Este deja al treilea an de când această strategie este în vigoare și ne vrem să controlăm mai bine punctele de intrare cum spuneam, inspectorii de pescuit joacă un rol important pentru a gestiona riscurile, pentru a le evalua și cu politica de informatizare a datelor pe care am pus-o la punct în Spania, să sperăm că va exista odată cu acest nou proiect de regulament al Comisiei mai multă um, armonizare între toate statele membre, va exista mai multă coordonare și, așa cum s-a menționat, să um, Până la sfârșitul lui 2014, datorită capacităților crescute de punere în aplicare și de anchetare, am putut, pentru prima oară în, în lume, să punem la punct această operațiune care a putut să um, controleze um, nave care uh, pescuiau în apele comunitare și debarcau în porturile comunitare, deși nu uh, um, băteau pavilion uh, comunitar. Și am putut, cum spuneam, pentru prima oară să controlăm aceste nave ca să putem să luptăm împotriva pescuitului INN și a fost o premieră mondială. Datorită capacităților sale, Spania a putut să sancționeze aceste nave care uh, pescuiau în mod uh, nereglementar. Și astfel vedeți capacitatea pe care a avut-o un singur stat. Pentru că, cum spuneam, era vorba de uh, nave care nu erau de pavilion comunitar, nu erau de pavilion spaniol, dar care totuși debarcau în uh, porturile spaniole. Iar în ceea ce privește uh, Uh, uh, navele, în ceea ce privește cantitățile de pește importat și aici există mai multe aspecte care putea să fie îmbunătățite, coordonarea și uh, uh, stocarea de date în o singură bază, date electronice. Această bază puteți fi pusă la punct de atât participării statelor membre. Și un ultim element pe care vreau să-l spun și care cred că este important și trebuie neapărat uh, evidențiat, toate acestea, uh, toate aceste proceduri ar trebui să fie pasul definitiv, astfel încât pe viitor, și sper să se întâmple într-un viitor apropiat, ca totul să poată să ne permită obținerea certificatului ISO 9001, un sistem de control, uh, pe ca, un certificat pe care sistemul de control din Spania deja îl deține. Uh, vă mulțumim, în orice caz vă dorim să obțineți această certificare. Acum îl rog pe domnul Filip de la Mea de Grange să vină să ni se alăture. E subdirector pentru resurse de pește în cadrul Ministerului pentru Ecologie, Dezvoltare Durabilă și Energie din Franța. Aveți cuvântul, domnule de la Mea. Euh, monsieur le Président, bonjour. Mesdames, Messieurs les parlementaires européens, euh, bonjour. Mesdames, Messieurs. Euh, Uh, <laughs> Bună ziua tuturor! Vă mulțumesc pentru că îmi dați uh, posibilitatea de a discuta despre armonizarea controlelor în domeniul pescuitului la nivel uh, comunitar. Pentru această audiere m-am gândit puțin la ce se face în acest domeniu. Am încercat să mă distanțez puțin de practica noastră de zi cu zi, cea din Franța, și am încercat să-mi spun că pentru a reflecta în legătură cu acest subiect, trebuie în primul rând să tragem învățăminte din experiența avută Bineînțeles, aici ne bazăm pe regulamentul nou, ă, nostru de control 12-24 din 2009 și de asemenea trebuie să ne gândim și la lucrările care s-au făcut cu privire la, la regulamentul de control din ultimii ani. Într-o primă fază voi încerca să vedem ce s-a obținut prin punerea în practică a regulamentului de control. După părerea mea, două puncte importante reiese în evidență în ceea ce privește această aplicare și poate că ar trebui să reamintim lucrurile. A fost ceva revoluționar, deoarece ne-am dat seama că, într-adevăr, controlele nu se efectuau în mod izolat și nu în mod întâmplător, aleatoriu. Un obiectiv din acest regulament și credem că a fost respectat, a fost cel de a pregăti controlele prin sistematizarea schimbului de informații între statul de pavilion, statul de coastă și statul uh, portuar. Acestea au fost condițiile puse, condiții de transparență și de echitate în ceea ce vește controlele comunitare. Și vă reamintesc, contribuția esențială a acestui regulament ne-a permis să avem niște principii, proceduri, și ceea ce e important, să avem pentru a garanta o bună aplicare, o bună definire a competențelor între statele de pavilion, cele costiere și cele portoare. Un al doilea punct important este faptul că am trecut la digitalizarea informațiilor. E clar că trăim acum înconjurați de date digitale Poate că nu ni se pare un așa de mare progres, însă în acest caz a fost un mare progres pentru a avea controle mai țiptite, mai eficace, prin utilizarea unor informații care în timp real sunt transmise activități cu privire la activitate, ă, informații cu privire la activitatea de pescuit. Și vă reamintesc cât de important e să avem ceva în cadrul punerii în practică și armonizării controlelor. Un al doilea punct ceea ce privește aplicarea regulamentului de control, o serie de articole au fost citate și au permis consolidarea cooperării între statele membre în cadrul acestui obiectiv de armonizare. Și așa cum au spus și antevorbitorii mei, o serie de unelte procedurale puse la dispoziție de regulamentul de control au permis consolidarea acestei cooperări prin programe specifice de control, prin inspecții specifice și, pro, și prin uh, programele comune de desfășurare în cadrul anumitor pescării așa numit strategice. vorba de toate speciile aici care sunt supuse unui plan de gestiune sau de uh, reconstituire. Trebuie să vă spun că din perspectiva franceză, schimbul de inspectori, schimbul de mijloace de control la toate nivelurile, Namonte și Naval, de asemenea elaborarea de bune practici și partajarea analizelor de risc, ei bine, toate aceste elemente ne-au ajutat să ne armonizăm controlele. La fel și în ceea ce privește procedura de asistență reciprocă între statele membre și aici s-a cooperat foarte mult prin aplicarea uh, la nivelul procedurilor acestui principiu. Vă dau un exemplu. În ceea ce privește controlele. Știți cât de complexe sunt acestea, dar și eficace. La tonul roșu, mai ales, aici miza era foarte mare. Am impresia că, în mare parte, cooperarea strânsă între statele membre vizate, și aici mă refer de la, primul rând, elaborarea informațiilor privind planuri de pescuit sau controlarea unei părți a pescuitului, referitor la punerea tonilor în, căști, în cu, cuști, de exemplu, toate acestea au <laughs> fost uh, uh, obiectul unei armonizări și în uh, Franța s-au făcut o serie de controle, multe alte formații și inspectori au fost puși la dispoziția altor state membre vizate, ceea ce mi se pare foarte util. Această asistență reciprocă a fost foarte utilă și important să colaborăm cât mai mult. Acum, referitor la primele învățăminte trase și să ne gândim așa la ce se va întâmpla pe viitor, două lucruri trebuie subliniate aici. În primul rând, trebuie să se stabilizeze ceea ce s-a obținut deja. Schimburile electronice de informații trebuie stabilizate pentru a fi optimizate și consolidate. Și vă spuneam cât de important e să ne dăm seama cât de important e să ai baze de date, modalități de a schimba informațiile între statele membre de multe ori prin intermediul unei centralizări pe un hub electronic al Comisiei. Există probleme de compatibilitate între ministere, de securitatea transferului de date. Și prin asistența oferită, mi-am dat seama și eu cât de simple și inteligente par lucrurile pe hârtie, însă cât de greu e să pui în practică acest tichet electronic. Pentru un singur instrument de control important, și așa, așa numitul jurnal de bord electronic, aici o simplă specificație, o simplă instrucție, și anume un anumit câmp referitor la o anumită specie, poate să ducă la o arborescență, să zicem așa, de consecințe logice. Deci de la o singură categorie acolo ajungi la nu știu câte. Deci acesta e foarte, e, bineînțeles, foarte mare, uh, necesită timp și cred că ar trebui să ne gândim la cum îmbunătățim situația din acest punct de vedere. Un al doilea punct important. Munca depusă de către Agenția Europeană de Control al Pescuitului în, în beneficiul statelor membre prin garantarea unei armonizări a controlelor și inspecțiilor. Această agenție joacă un rol special în ceea ce privește planurile speciale de inspecție și de control, însă în același timp e important, sau chiar mai important, ceea ce privește cultura noastră comună, să avem proceduri comune pentru toți inspectorii comunitari și îl liniștesc pe colegul Savure. Franța a luat dispoziții pentru a traduce cât mai repede manualul de uh, pregătire a inspectorilor, manual pregătit de agenție, care e foarte important. De altfel, l-am și inclus în programa oficială de pregătire a acestor inspectori. Referitor la viitorul punerii în aplicare. Uh, Aici două puncte sunt importante, după părerea mea. Ceea ce privește aplicarea regulamentului de control și legătura acestea cu noile provocări din noua pe, politica pescuitului, regionalizare. Cadrul regional credem noi că este un for uh, uh potrivit de discuții, mai ales pentru măsuri uh, tehnice mm, suplimentare. Aici cred că există o marjă de adaptare regulile la situația specifică, să bineînțeles să nu uităm că în primul rând regulamentul de control este uh, practic uh, așa numitul trunchi comun care ne asigură o bună aplicare armonizată a controlelor în uh, Uniunea Europeană. Un al doilea punct care merită citat după părerea mea, aici e vorba de obligarea de debarcare aici, trebuie să știți că grupurile regionale fac o muncă foarte importantă pe această temă și va trebui ca la un moment dat când se va revizi eventual regulamentul de control, trebuie să ținem cont de o eventuală revizire a măsurilor tehnice. Să ținem cont de asemenea și de nivelul de acceptare din partea sectorului a acestor controle, care devin din ce în ce mai greoaie și să nu uităm că măsurile tehnice trebuie adaptate de către uh, serviciile de control. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Filip de Lambert pentru această prezentare. Văd că respectați cu toții timpul alocat. Acum, amiralul Vincenzo Melone, comandant general al capitaniei porturilor din Italia, va lua cuvântul. Aveți cuvântul, domnule amiral. Presidente, buonasera a tutti. Io volevo chiedere... Bună seara. E... Bună seara, domnule președinte, bună seara tuturor. Eu am o fază inițială a discursului în care sunt ilustrate funcțiile uh, pazei de coastă din Italia. În loc să vă prezint această primă parte, v-aș arăta un filmuleț de 4 minute în care vedeți ce eforturi face faza de coază în Marea Mediterană pentru operațiunile de salvare. E ceva de mare actualitate, după care în a doua parte voi vorbi despre armonizarea controlelor, dacă îmi permiteți. Da, sigur, nicio problemă. Ecco, qui si tratta del salvataggio. Vedete aici o operazione de salvare in insulele Samos. E vorba de salvarea unor imigranți care au fost abandonați uh, pe aceste stângi, iar noi mergem să îi uh, luăm de acolo. Creando una culla galleggiante per mettere i bambini plasticrem și ca un fel de leag în, în care punem copiii, un leag în care plutește pe mare, în care îi punem pe copii și îi tragem către nava noastră, îi tragem la bord. questi sono i nostri rescue swimmer. Sono imma- Aceștia sunt uh, salvamarii noștri care nuată pentru a salva oamenii. Deci, practic, e activitatea noastră de zi cu zi.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 Vi ringrazio di cuore. Ecco, questo è quello che avviene nel Mediterraneo praticamente. Iată ce se întâmplă practic zilnic în Marea Mediterană și eu am ținut să vă prezint aceste imagini, deoarece principala misiune a pazei de coastă din Italia mm, e de multe ori să coordoneze toate aceste operațiuni în Marea Mediterană, 8 km de practic ape și acum voi trece la prezentarea mea, mai exact la pagina cu numărul 5. Capitanile de port depinde mai multe ministere, mai ales în ceea ce privește pescuitul, depinde Ministerul de Politici Agricole, Alimentare și Silvice. Iar corpul acesta este centrul de control național al pescuitului. Se află lângă centrala operativă, Centrul de Coordonare și de Salvare. De asemenea, trebuie să știți că există 15 centre de control uh, secundare în diferite zone. Si tratta di un centro di coordinamento dotato un centru de coordonare care e dotat cu cele mai avansate sisteme de control și monitorizare a unităților navale, mai ales sisteme care uh, veghează asupra um, pescuitului maritim. Avem sistem automat de identificare prin satelit, de mm, tracking. Centrul de Control Național de Pescuit poate astfel să coordoneze toate activitățile de control și de inspecție, inclusiv cele prevăzute în planul uh, comun pentru Mediterană, plan uh, elaborat de Agenția de Control în domeniul pescuitului. Uh, toată filiera pescuitului e controlată, practic de la novod până la restaurant. Se controlează punctele de vânzare în detaliu, porturi, restaurante, tot personalul părzii de coaste, în virtutea competențelor pe care le au, e implicat în activitățile de control și de reprimare a activităților ilegale în domeniul pescuitului, la nivel național. La nivel european și internațional se folosește personal calificat ales printre cei 250 de inspectori UE și cei 150 de inspectori ICC-CAT. O importantă activitate e uh, lupta împotriva pescuitului IUU. Și aici trebuie să știți că o principală manieră de a combate e integrarea uh, controlelor asupra produselor ce, ce provin din afara uh, Uniunii Europene aici, în funcție de regulamentul prevăzut de FAO. Activitatea se desfășoară la nivel național, se colaborează strând cu Agenția Vamală și cu cea a monopolurilor, în timp ce la nivel național se colaborează cu alte state UE prin ofițerii de legătură naționale. O altă prioritate este combaterea rețelelor în derivă, năvoadelor în derivă. În ultimii 10 ani am sequestrat 3400 km de nevoate. Parcă ar fi distanța dintre Roma și Islanda, Reykjavik. Paza de coastă, în calitate de actor principal, a, primis, a beneficiat de instrumentele din regulamentul 1224 din 2009 și cel din 2011 pentru a eficientiza acțiunile de control și pentru a coopera mai bine uh, cu alte state membre se fac rapoarte de inspecție și de supraveghere în funcție de niște standarde comune. Toate aceste date sunt într-o bancă de date comună. Avem registre naționale privind infracțiunile și încălcările asupra politicii de pescuit și avem de asemenea un sistem pe bază de puncte pentru infracțiuni grave. De asemenea, avem un instrument de cooperare administrativă între statele membre. Avem de asemenea programe specifice de control și de inspecție pentru anumite pești pe anumite specii, ton rosu, peștele, spadă sau pești pelagici de mici dimensiuni și de asemenea se prevede participarea la planuri comune în diferite zone geografice. Și asta ne permite să avem activități de control comune pe pământ și pe mare. Și asta ne ajută de asemenea să avem un schimb de bune practici, de informații, să avem o transparență absolută în ceea ce privește activitățile inspectorilor și să folosește de asemenea, să folosesc orientări și o checklist comună. Toate acestea ne-au fost uh, date prin procedurile de control, prin acest regulament. În același timp, avem manuale pentru formarea inspectorilor de pescuit din partea agenției EFCA și prin asta am reușit să atingem obiectivele uh, prestabilite. În ceea ce privește anul trecut, 2015, am avut mai multe campanii de inspecții, un total de 63.000 de controle, care au dus la sequestrarea aproape 600 de tone de produse de pește, cu o valoare comercială de aproximativ 20 de milioane de euro, Asta pe lângă aproape 1000 de denunțuri penale și 4500 de sancțiuni administrative, în valoare de aproximativ 7 milioane și 200 de mii de euro de mm, pedepse pecuniare. S-au făcut controle și s-au descoperit o felul de încălcări, de la trasabilitate, la dimensiunea minimă, de la siguranța mm, navigării sau echipamentele de pescuit sau protejarea speciilor protejate, fraude comerciale, abuzuri în domeniul pescuitului de agrement. Bineînțeles că am ținut cont și de încălcarea normelor de igienă, normelor sanitare și asta colaborând strâns cu autoritățile sanitare. În ceea ce privește unitățile de control profesioniste, aici am avut 1300 de proceduri uh, în ceea ce privește um, sistemul de puncte sau licențele de uh, pescuit. Deci pentru fiecare tipologie s-a ajuns și la suspendarea a 24 de licențe de pescuit și s-au retras de asemenea um, permisele de capitan. E, am avut de asemenea și o operațiune la nivel național foarte bună și am avut, practic, o, o viziune la 360 de grade, aș spune eu, în ceea ce privește situația din domeniul pescuitului. Vă mulțumesc, Amirale, pentru prezentare, dar și pentru filmul pe care ni l-ați arătat. Se vede că aveți foarte multe lucru, mai ales în contextul actual al imigrației și vă mulțumesc și pentru prezentare. Acum îi dau cuvântul doamnei Susan Steele, președinte al autorității irlandeze pentru protecția speciilor maritime din Irlanda. Aveți cuvântul, doamnă Stil. Hello. I'm going to look at harmonisation from the regulators am să vorbesc despre armonizare din perspectiva autorităților de reglementare. Rolul de a, autoritatea de reglementare în domeniul pescuitului este dificil și aș vrea să mă ajutați cu o demonstrație. Vreau să rog pe toată lumea să-și încrucișeze brațele, vă rog. Mulțumesc. Și acum vreau să vă rog să schimbați ce braț aveți deasupra, să le încrucișați invers. Aceasta e o nouă lege. Trebuie să vă încrucișați brațele invers. Rolul meu este să mă asigur că respectați această reglementare. Și am un set de instrumente, pe care, o cutie de unelte pe care pot să le folosesc ca să implementez legea, am niște recompense pe care pot să vi le dau dacă faceți ce trebuie, pot să vă educ, să vă explic că dacă vă încrucișați invers brațele vom avea pace mondială pot să folosesc acțiuni de punere în aplicare, dar aceste unelte sunt slăbite dacă autoritatea de reglementare nu acționează. Deci dacă v-ați uh, desfăcut brațele și eu nu acționez, instrumentele sunt slăbite. Dacă procedez uh, incorrect, și pedepsesc o persoană care respecta regula, situația se înrăutățește și dacă avem mai multe autorități de reglementare și fiecare vă forțează să vă încrucișați brațele altfel, atunci iarăși o să avem probleme. Pentru că nu ați mai crede în um, autenticitatea reglementării și în uh, încrucișarea brațelor. Oceanele sunt foarte complexe. Să vă spun cât de complexă e situația pe care o reglementăm. Marea conține 73.000 de tipuri de alge, 18.000 de specii de pești, fiecare cu un ciclu de viață diferit. Maxim, maxim, biologii înțeleg ciclul de viață a 120 de specii de pești. Avem un ocean imens, afectat de poluare, schimbări climatice, catastrofe naturale și avem resurse de pescuit comune pescari care folosesc diferite uh, dimensiuni de ambarcațiuni, diferite metode de pescuit, diferite culturi. Avem o mare care se învecinează cu state diferite și uh, cu multe popoare diferite, iar pescuitul e diferit în fiecare parte a lumii. Trebuie să ne gândim la, și la alte principii, sustenabilitatea economică, sustenabilitatea biologică și integrarea vitală a celor două. Armonizarea tuturor sistemelor și straturilor este esențială și trebuie să folosim instrumentele reglementative din setul nostru de unelte. Nu avem foarte multe. Ca să continuăm să clădim pe un sistem care s-a dezvoltat de la începutul călătoriei europene, avem noroc că stăm, ne bazăm pe munca unor mari oameni care au uh, pus temelia, dar mai avem multe de făcut. Am să bag mâna acum în uh, cutia mea de unelte. În primul rând găsesc o ruletă. Pot să o folosesc și pot să măsor o uh, plasă de pescuit. Poate că nu știți, dar se poate măsura o plasă în foarte multe feluri. Se poate măsura cât de groasă este plasa, cât de mari sunt ochiurile, Pot să o măsor udă, pot să o măsor uscată, pot să o măsor în diferite părți ale mării și fiecare rezultat este diferit în funcție de măsurătoare. Este vital să ne armonizăm sistemul de măsurare ca să avem o măsură unică pentru toți și ca autoritățile de reglementare să, se poată să, să poată să garanteze respectarea acestei uh, măsuri. E foarte complex, dar avem nevoie de resurse simple, de soluții simple. Următoarea mea uneltă e o nivelă. Aceasta este folosită ca să ne asigurăm că lucrurile sunt egale. Haideți să ne uităm la situația Irlandei. Irlanda nu este o insulă mare, dar are o zonă maritimă extrem de mare și de bogată pe plan biologic. De 10 ori mai mare este biomasa maritimă decât cea terestră dacă ne uităm, la, ne uităm atent, vedem că avem straturi foarte multe la nivelul mării. În Irlanda, um, vasele de pescuit debarcă doar 20% din uh, peștii pescuiți în, aceștia, în aceste ape. Deci autoritățile noastre reglementează atât vasele noastre de pescuit cât și pe cele ale vecinilor. Dar dacă folosim nivela, avem vedea că situația diferă de la o țară la alta. În Irlanda sunt mari diferențe între nave care pescuiesc unele lângă altele. De exemplu, o navă irlandeză trebuie să aibă um, autorizația de pescuit pe navă. Uh, sta, vase din alte state europene nu au această obligație. Se poate verifica cota unei nave de pescuit irlandeze, dar nu și a altora din alte state. Dacă o navă străină este în pericol, la noi nu ne dăm seama, numai la navele irlandeze știm. Uneori nu putem vedea de câte ori au fost inspectate unele nave, deci unele nave sunt super inspectate. Legea nu permite să um, se schimbe um, jurnalele de bord până la ajungerea în portul uh, de bază și nu avem acces practic la toate datele avem nevoie de sisteme de control nivelate. Trebuie să partajăm aceste sisteme de control și să avem informații comune. Dar armonizarea trebuie să fie mai inteligentă decât uh, un simplu, uh, o simplă metodă aplicată aceeași la toată lumea. Trebuie să vedem, să avem cu toții acces la informațiile pe care le au ceilalți, să creăm condiții egale pentru toți și va trebui ca sistemele de control să fie aplicate simultan în toate statele UE și cu aceeași consecvență, fără favoritisme. Următoarea unealtă este o cheie. Nu, am, nu m-au lăsat la pază să vin cu uneltele, <laughs> trebuie să le las la intrare, mă scuzați. Uh, Cheia se folosește pentru a fixa și pentru a uni. Și avem uh, două lucruri care trebuie unite și fixate. În primul rând, la pescar, trebuie să creăm o cultură a conformității. Conformitatea vine din comportamentele pescărilor, iar, pescarilor, iar noi, ca reglementatori, trebuie să ne armonizăm uh, mesajele transmise prin educație. La fel uh, cum se dă un test teoretic la examenul de condus. La fel, ar trebui să avem un curs de conformitate pentru pescari, cu examen la sfârșit. Apoi trebuie să armonizăm inspecțiile. Trebuie să facem ca programa Agenției Europene de Control a Pescuitului să fie obligatorie. Să organizăm mai multe formări, ca să ne asigurăm că în orice port vasele sunt tratate la fel. Trebuie să venim cu materiale informative comune, să introducem mai multe planuri comune de desfășurare și mai multe programe de controle și inspecții specifice, SKIP, și să ne axăm pe armonizare, pentru că nu vrem să greșim cu toții la fel. Următoarea unealtă e un ciocan. Dacă încerci să faci o masă și bați fiecare cui diferit, până la urmă ai o masă șchioapă. Armonizarea rezultatelor este esențială armonizarea în cazuri, ă, trebuie să vizeze cazurile cu probleme. Ce se întâmplă când se detectează o problemă într-o inspecție? Se merge la tribunal, se dau amenzi, se folosesc puncte. Ce anume funcționează pentru a schimba comportamentele? Trebuie să acționăm cu toții la fel, să creăm condiții egale pentru toți. Pentru că nu se poate să existe condiții diferite în diferitele state membre. Prin armonizare ajungem la responsabilitate, iar sancțiunile trebuie aplicate corect și echitabil în toate statele membre, ca să avem uh, resurse partajate în mod corect. Și acum ajung la aferă strău. E ultima unealtă pe care o am la mine. Trebuie să fim adaptabili cu ferăstrăul. E o situație foarte complexă și nu putem întotdeauna să facem bine ce facem. Trebuie să detectăm cazurile când o reglementare nu funcționează și la nevoie să fim foarte curajoși și să o tăiem cu totul. Trebuie să uh, salutăm soluțiile, să salutăm călătoria și chiar și complexitatea. Pe scurt, mesajul cheie este că această, această zonă e foarte complex de reglementat. Avem un număr limitat de unelte pentru a modifica comportamentele, dar haideți să ne uităm la ele. Haideți să folosim uh, ruleta ca să facem același lucru, nivela, ca să partajăm riscurile, să facem schimb de informații, să ne asigurăm că avem echitate, să folosim cheia pentru a crea o cultură a conformității în industrie și să creăm o abordare unificată între statele de pavilion de port de coastă și să avem un ciocan corect atunci când operatorii ilegale afectează viața pescarilor care acționează corect și depășesc cu două secunde, dacă aceste măsuri nu funcționează, să folosim ferăstrăul și să tăiem reglementările proaste și să găsim ceva care funcționează. Vă mulțumesc! Merci, Madame Steele. Mulțumesc. Dacă îmi dați voie, o să-mi încrucișez brațele și într-un fel și în celălalt. Și după aceea am să dau cuvântul colegilor. Gabriel Mato, Ulrike Rodust, Isabel, cred că ar fi bine ca tu să închei, da? Ar fi mai coerent. Eh, donc, euh, Gabriel. Gabriel Matu. Mulțumesc mult, domnule președinte. În primul rând, vreau să le mulțumesc tuturor celor care au intervenit astăzi aici. A fost o reuniune foarte interesantă. Ne-ați... Am avut persoane din șase țări diferite, însă cu un element în comun, ceea ce arată totuși absența unui alt element. Elementul în comun a fost armonizarea. S-a vorbit mult despre armonizare și s-a vorbit foarte mult despre coordonare. Pentru mine asta e foarte clar. Piața pescuitului trebuie să fie o piață unică și să nu depindă de granița pe unde intră produsele la o țară la alta. Însă, totuși, regret faptul că s-a spus despre faptul că e nevoie de armonizare și pe de altă parte s-a spus că fiecare poate să facă ce vrea, să-și uh, folosească ferăstrăul sau ciocanul sau să-și încrucișeze brațele cum vrea. Eu cunosc mai bine experiența din Spania. Și eu mă gândesc aici la abordarea integrală, care a, perfecțion- a funcționat practic foarte bine. În regiunea mea, în Canare, am trăit totuși prin <laughs> niște experiențe. Noi eram un model cum să nu faci lucrurile și am ajuns totuși la un model în ceea ce privește uh, controlele pozitive. Deci sunt un, tem un model pozitiv. Și ce se întâmplă acum? Uh, traficul de, <laughs> care avea loc în uh, Las Palmas se îndreaptă acum către alte porturi unde nivelul de control nu mai este atât de ridicat. Da, e nevoie de coordonare, să pentru asta trebuie transmise mai bine datele, cum spunea domnul Aiden din Germania, și, bineînțeles, fiecare port, fie că e Hamburg, fie că e cel mai, princip- cel mai mare din Europa, fiecare are prioritățile sale. Alte porturi au alte priorități, alte activități prioritare. S-a discutat și despre cadrul regional și domnul de Lambert vorbea despre asta. Cadrul regional trebuie să fie cel adecvat. Aici am vorbit mult despre asta și trebuie adoptate măsuri globale, însă unele dintre acestea trebuie să țină cont de specificul regional. Mi-a plăcut foarte mult și înregistrarea video a amiralului referitoare la operațiunile de salvare. Însă acestea fiind spuse, ajungem la uh, modul în care se desfășoară activitățile de control, mai ales în domeniul pescuitului ne gândim noi. Nu am o întrebare concretă, ci una generală pentru toată lumea. Am analizat foarte bine realitatea, vedem că e nevoie de coordonare și armonizare, însă s-a văzut foarte clar că acestea nu există. Avem agenția de control și voi încheia referindu-mă la această agenție. Eu cred că agenția face o treabă foarte bună, au vreo 1500 de inspectori. Nu știu dacă e numărul suficient sau nu, <laughs> cu siguranță nu, sunt puțini. De aceea îl întreb eu pe domnul Savore, <laughs> îi, spun domnul Savore că știu că întotdeauna ar fi nevoie de mai mult trebuie să avem niște echipe foarte bine pregătite de inspectori de pescuit care să cunoască foarte bine normele aplicabile, să cunoască și normele internaționale și care să aibă o bună capacitate de a acționa și de a gestiona lucrurile. Eu mă gândesc la o eventuală stabilire a unui procent minim de mm, controle în toate statele membre. Asta ar însemna totuși să armonizăm cât de cât lucrurile. Să știm în fiecare stat ce se inspectează cât și cum. Ar fi bine să se știe asta uh, și să nu lăsăm statele membre să acționeze după bunul plac, deci fără să se țină cont de nicio normă comunitară în această privință. Vă mulțumesc! Mulțumim, Gabriel. Doamna Rodus. Ulrike. Da, mulțumesc frumos. Vreau să mulțumesc tuturor pentru prezentările foarte interesante și informative. Am uh, un catalog întreg de întrebări pentru toți, dar am să încep cu domnul uh, Savure de la Agenția de Control și aș vrea să știu cum funcționează schimbul de date. Între ce state membre uh, se transmit datele în mod regulat sau de la ce state membre le primiți regulat? unde faceți vizite în statele membre? Vom avea... Am înțeles că veți avea încă 14 angajați la agenția dumneavoastră. Aș vrea să știu dacă ei se vor ocupa cu toții de controlele la frontieră sau dacă ar fi posibil să desfășoare și activități legate de pescuit. Avem uh, am avut norocul de a vedea o înregistrare foarte impresionantă, pe, una, pe mine una m-a mișcat foarte mult și mi-aș dori ca aceste clipuri să fie proiectate peste tot și să se uh, facă mai bine cunoscută toată această nenorocire care se întâmplă în uh, mările noastre. Cei care vor să construiască ziduri ar trebui să vadă astfel de uh, imagini. Și am o întrebare pentru toți experții noștri. Cât de des este controlată o ambarcațiune de pescuit? Pentru că și în alte, do- în alte domenii sunt controle. Mă gândesc la permisul meu de conducere. L-am de 14 ani, am fost controlată o singură dată în viață, practic. Cât de des se fac controlele la pescuit? în domeniile dumneavoastră de activitate, în agențiile dumneavoastră sau departamentele dumneavoastră, uh, considerați că aveți suficient personal? Considerați că controlele se pot face suficient de eficient? Cât de des sunt formați angajații dumneavoastră și cât de des sunt uh, formați de colegii de la Vigo? Ce părere aveți uh, despre un subiect pe care îl discutăm noi adesea la Comisia pentru Pescuit și anume ce părere aveți despre instalarea de camere video pe ambarcațiunile de pescuit? Credeți că sunt necesare sau nu? Sau uh, că depinde de circunstanțe, De circunstanțe? Cât de des vă confruntați uh, cu încălcări ale regulilor? Am auzit de la autoritățile italiene că uh, niște cifre, mi-aș dori să mai aud și de la ceilalți astfel de exemple. Aș dori uh, să mai știu și ce experiență aveți legată de uh, obligația de debarcare care este în curs. Și ultima ultimă întrebare provocatoare. Ce părere aveți despre uh, faptul că sistemul de control este controlat de la Bruxelles? Credeți că ar fi necesară o armonizare sau că ar fi suficientă o armonizare pentru dumneavoastră? Și dacă da, cât credeți că va dura până când vom avea această armonizare? Mulțumesc. Multe întrebări, doamna Rodus, multe întrebări. Doamna Rodus, dar rar avem oameni atât de competenți aici. Madame Niriada. Doamna Niriada. Mulțumesc short. Voi încerca să scurtez întrebările. Și eu sunt uh, recunoscătoare pentru prezentările făcute și cred că avem momentul să abordăm aceste probleme, să le combatem. Domnul Savure spunea că intervine acum și elementul încredere între statele membre, încredere care se clădește. Din păcate trebuie să vă spun că în Irlanda n-am văzut urmă de încredere acolo, e mai ales neîncredere n-au încredere nici în agenția de la Vigo, ca să nu mai vorbesc de alte state membre. Și se pare că asta deoarece există legi diferite, una pentru gică și alta pentru mitică. Bineînțeles, vin și super traulerele în apele noastre, ce se întâmplă cu observatorii de la bor, ce se întâmplă cu observatorii care văd ce anume este congelat sau nu, care sunt capturile adiacente. Uh, deci nimeni nu știe exact ce se aruncă înapoi în mare și ce nu. Și mai avem și problema legată de uh, climă uneori. De multe ori navele sunt obligate să se uh, uh ducă într-un port. Mai e și o problemă legată de faptul că anumite traulere enorme uneori își schimbă pavilionul pe parcurs. Și care mai mici nici n-au cum să concureze, ei nu știu nici măcar care e sistemul de penalități. Și o altă chestiune, inspectarea produselor congelate la bord. Unde lasă ei aceste produse, cine monitorizează asta și cum. Și în ultimul rând, ridic problema taxelor. Unde plătesc ei impozite pe aceste produse congelate? Dacă prin peștele în Irlanda plătesc acolo impozite? Nu prea cred. Deci lipsește mult transparența, e nevoie de reglementare. Însă acestea fiind spuse, și când mă gândesc la reglementare, mă gândesc la armonizare, la aplicarea punctului, uh, penalităților pe puncte de la o țară la alta. Eu nu mi-aș dori ca încă o dată săracii noștri pescari să fie penalizați. Unii sunt controlați tot timpul și văd că vecinii lor nu sunt deloc controlați la, la bord. Bineînțeles, nu dau vina pe agenția de la Vigo, ei au puteri restrânse, însă totuși trebuie să existe și transparență în ceea ce privește navele de alt pavilion care uh, sunt active în apele Irlandei. Acum, cum să mai încurajezi oamenii să rămână în acest sector? Dacă lipsește claritatea, n-ai cum să îi atragi înapoi. Deci eu mi-aș dori să fie abordate aceste probleme și totuși le mulțumesc uh, experților care au venit astăzi aici. Mulțumim, Rian. Are cuvântul domnul Paco Miliamon. Mulțumesc, domnule președinte, și eu le mulțumesc tuturor oaspeților de astăzi pentru prezentările făcute. Bineînțeles, e nevoie de o piață unică și de o reglementare armonizată, fără găuri negre sau intrări așa mai puțin stricte unde să nu se respecte regulile. Avem regulamentul de pescuit ilegal și cel privind controlele. Armonizarea e cumva făcută pe hârtie. Legislația importantă e să fie pusă în practică. Eu citeam că regulamentul stipulează că în ceea ce vrește inspecțiile, trebuie inspectat cel puțin 5% din debarcări. Asta prevede articolul 8. Mă întreb dacă se respectă acest procent sau se respectează 10 sau 15%. O întrebare pe care trebuie să ne opunem. Se face într-adevăr în practică ceea ce se stipulează? În rest, peștele importat din țări terțe. Aici știți că e o cantitate foarte mare de pește, deoarece flota europeană nu are cum să, face, să facă față cererii și se importă mult. Regulamentul spune, articolul 17, numărul cel mai mare posibil. Domnul Mato vorbea despre asta. N-ar trebui să avem și aici un procent minim, așa cum uh, și la exportul trebuie uh, făcute inspecții la 3 sau la 5% din volum. Deci ar fi niște controle mai armonizate. În orice caz, eu cred că e absolut necesar să continuăm eforturile pe această direcție, să evităm uh, găurile negre, porturile care se caracterizează prin laxism, unde nu sunt controle stricte. Deci e importantă coordonarea. Un alt cuvânt care s-a tot uh, repetat astăzi aici. O coordonare bună e cheie. Și e clar că volumul de pește respins într-o țară nu ar trebui să aibă pe misiunea de a intra uh, pe teritoriul unei alte țări membre. Și aș mai avea o întrebare. Noi suntem legiuitori. Dumneavoastră care vă ocupați de practică, de punerea în practică a legilor, ce credeți că ar trebui modificat? Din experiențele dumneavoastră, să zicem că ar trebui să se modifice ceva, iar Comisia are monopolul inițiativei legislative. Deci ce anume credeți că ar trebui să modifice Comisia din anumite regulamente? Mulțumim! Renata Brian are cuvântul acum. Doamnă Brian, aveți cuvântul? Mulțumesc, domnule președintele. Mulțumesc și eu tuturor celor care ne-au ținut astăzi uh, prezentări atât de importante. Ne-ați adus și vești și informații noi. Eu cred că ne așteaptă o treabă, o muncă foarte, foarte grea. În ceea ce privește politica comună a pescuitului, controlele respectiv uh, reprezintă o parte foarte importantă. Întotdeauna spunem că deciziile noastre trebuie să se bazeze pe datele științifice și asta e drept. Însă, pe lângă datele științifice, trebuie de asemenea să folosim și datele pe care le puteți da dumneavoastră în legătură cu controlele. Am avut, de exemplu, date în legătură cu um, Uh, plasele în derivă. Datele date de paza de coastă din Italia sunt fundamentale. Înțelegem cât de, care e amploarea fenomenului și a problemelor pentru a lua decizii. E fundamentală această colaborare și de aia vreau și eu să vă întreb. Care credeți că ar trebui să fie corecturile legislative pentru a îmbunătăți sistemele de control? Eu cred că nu e greu să efectuezi toate controlele, mai ales în perioada asta de austeritate, din punct de vedere al resurselor. Însă e important ca noi să avem date, să avem și o bază de date omogene, în funcție de care să hotărâm. De asemenea, să nu uităm că un prag minim de controle ar garanta anumită omogeneitate. În mod paradoxal, dacă o țară controlează mai mult sau mai puțin, asta poate să ține și de tipul de control efectuat. Deci e important să avem un prag stabilit. Da, trebuie să facem eforturi uh, către uh, armonizare în etapele următoare ale activității noastre. Mulțumim, Renata. Domnul Cun. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor uh, experților pentru uh, Um, expunerile foarte concrete referitoare la uh, reglementările de control existente și la cele, la cele pe care vrem să le pregătim și să le punem în aplicare. Azi dimineață am discutat despre uh, Agenția Europeană de Control a Pescuitului și despre care modul în care aceasta și statele membre uh, pot uh, trimite nave de pescuit care să colaboreze la uh, protecția granițelor, prin colaborare cu Frontex, printre altele. Dar revenind acum la oile noastre, la controlul pescuitului și la organizațiile de control, la instituțiile din statele membre, vreau să vă spun că mie mi se pare important să se stabilească domeniul, ce anume controlăm. Toți șefii autorităților de control din statele membre trebuie să aplice aceste lucruri unitar și anume să se verifice autorizațiile și anume că pescarii chiar au dreptul să pescuiască, fiecare în limita cotelor de care beneficiază din partea statului să fie clar ce specii are dreptul fiecare să pescuiască, apoi cât uh, să fie controlată expediția de pescuit, uneltele folosite și așa mai departe și de asemenea să fie controlate și porturile. Și trebuie să spun uh, clar că în multe alte domenii uh, sunt agenții europene care nu beneficiază de condițiile pe care le avem noi ceea ce mi se pare deja un progres, inclusiv în ceea ce privește colaborarea între autoritățile statelor membre. Din câte știu eu, nu funcționează atât de bine în alte domenii. Ar fi interesant uh, cum ne controlăm unii pe alții în cazurile transfrontaliere. De exemplu, de la mine din Mecklenburg-Vorpommern, uh, cum uh, abordează relația cu Schleswig-Holstein ce fac instituțiile, cum se controlează unele pe altele și asta e în, în același stat membru. Apoi uh, ne uităm la zona maritimă Marea Nordului, vrem să mm, o supraveghem. Uh, vom avea acolo uh, nave belgieze controlate de nemți sau de francezi. Ar fi posibil așa ceva pe viitor? să ne gândim la o astfel de posibilitate. Apoi, um, prezentarea datelor și schimbul de date prin intermediul Agenției Europene de Control este cu siguranță posibilă, din dată fiind evoluția tehnică. Și un punct mă interesează și anume cum folosim sistemul european de navigație prin satelit Galileo pentru a monitoriza embarcațiunile de pescuit în uh, apele te teritoriale europene uh, și dacă putem astfel să știm unde se află fiecare embarcațiune. Pentru că mm, ar fi simplu să se înscrie, practic, fiecare embarcațiune la autoritatea de control și apoi se poate fi controlată. Pentru că acum uh, cred că se fac controlele doar în porturi. Și sigur mă interesează și ce se întâmplă când pescuim în ape extraeuropene, cum se aplică atunci controlele și cum funcționează relația cu state terțe. Uh, colega noastră din Irlanda a tras un semnal de alarmă și a spus că uh, în Irlanda se controlează propriile ambarcațiuni și ambarcațiunile statelor membre foarte exact, dar la 100 de metri distanță de ele e o ambarcațiune care pescuiește aceeași specie de pești în aceeași direcție, practic, fără să fie controlată și nu putem avea niciun fel de perspectivă despre uh, stocul respectiv și uh, evoluția lui. Mulțumesc! Merci, euh, Werner. Mulțumesc, Werner. Înainte de a-i da cuvântul uh, Isabelei Toma, aș vrea să spun și eu câteva cuvinte. Mai întâi să mulțumesc uh, invitațiilor și să amintesc că avem nevoie de un cadru european puternic ca să garantăm buna funcționare a politicii comune de pescuit. Controlele fac parte integrantă din PCP revizuirea regulamentului de control nu trebuie să însemne o renaționalizare a controlelor. Ar fi păcat. Dacă renunțăm la mecanismele de control, e ca și cum am renunțat la politica comună de pescuit și uh, complet la activitățile de pescuit. Deseori, statele membre se plâng de lipsa de resurse pentru a efectua controle dar noi nu putem să plecăm oreche la asemenea um, argumente, pentru că atunci când știm uh, care sunt uh, mijloacele financiare disponibile în uh, Fondul European de Pescuit, nu putem să acceptăm un asemenea argument. Statele membre trebuie să folosească mijloacele pe care le au la dispoziție. Controlele, așa cum spunem de mult timp, trebuie să fie însoțite de o armonizare a sancțiunilor. Regulamentul de control prevede, de exemplu, permisul cu puncte. Uh, însă etapa punerii în aplicare rămâne extrem de importantă și aici, din nou, statele membre au un rol important de jucat. Eu aș vrea să știu ce cred experții noștri despre acest permis și despre folosirea sa. Credeți că va fi eficient? Credeți că e nevoie de mai multă armonizare între statele membre și cum am putea să-l folosim? Acum îi dau cuvântul Izabelei Toma, care este raportoare și care, mai mult ca sigur, are multe de spus la acest capitol. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să mulțumesc um, oratorilor care s-au deplasat și care în plus ne-au uh, prezentat într-un mod foarte interesant um, activitățile lor din fiecare dintre statele membre și vreau să mulțumesc și directorului agenției. Termenul cheie pentru acest raport este armonizarea și nu l-am ales din întâmplare. Armonizarea care este uh, regula de aur pentru a avea încredere și pentru ca cetățenii în general să accepte uh, aceste controle și mai ales principalii vizați, pescarii. Armonizare în ce privește procedurile, um, formarea, metodele, sistemele juridice. Este o muncă deloc ușoară, dar necesară. Scopul raportului era acesta. Am plecat de la o constatare. Când am traversat frontiera ca să merg în Spania, pescarii îmi spuneau că de partea cealaltă a frontierei controlele nu sunt la fel de severe. Pescarii francezi îmi spuneau că, în mod sistematic, pescarii din uh, Regatul Unit uh, că controlorii din Regatul Unit controlau mai des uh, embarcațiunile franceze decât pe celelalte și întotdeauna iarba e mai verde în altă parte. Cred că există și niște povești aici, nu probabil, mai mult ca sigur. Și nu e vorba despre faptul că sunt controle mai mult sau mai puțin severe, ci că sunt diferite. Dar noi tocmai această diferență nu mai vrem să o acceptăm. Avem neapărat nevoie de armonizare. Era și obiectivul acestui raport. Și așa pot să răspund în parte acelor colegi care își puneau anumite întrebări privitor la uh, inițiativa Comisiei, când anume va exista o propunere legislativă pentru a modifica regulamentul uh, 1224. Însă, raportul nostru din proprie inițiativă era tocmai aceasta, în așteptarea inițiativei legislative din partea Comisiei, să ne gândim uh, de la sine putere cum ar putea să se facă această revizire a regulamentului. Prin urmare, am și eu o serie întreagă de întrebări. Propunerile dumneavoastră sunt uh, propuneri pe care probabil că le vom prelua. Am să încep cu domnul Savure, căruia îi mulțumesc pentru felul în care m-a primit la agenție săptămâna trecută și aș dori să-l întreb. Metoda gestionării riscurilor, care este metoda aleasă pentru controle. De fapt, există două metode posibile pentru control. Gestionarea riscurilor, și anume există o serie de indicii care ne fac să credem că e mai bine să controlăm uh, această navă care prezintă mai multe riscuri decât o alta și înțeleg foarte bine pentru că controlul este mai eficient și uh, cu mijloace mai reduse se obțin rezultate mai mari. Dar există și metoda cealaltă, controlul uh, la întâmplare. Deci nu justifica de niște uh, indicii sau de o analiză a riscurilor, ci un control aleatoriu cele două metode există, eu cred că prima este mai pertinentă, însă doar dacă este obiectivă, dacă criteriile alese au fost obiective. Deci vreau să știu pe baza căror criterii hotărâți care embarcațiune trebuie să fie controlată. Nu spun asta ca să fac plăcere cuiva, însă atunci când am discutat cu pescarii, mulți îmi spun, oh, eu am fost controlat de patru ori într-o lună sau de cinci ori într-o lună. Deci există această senzație că unii sunt controlați mai des decât alții și că nu s-a făcut alegerea din cauza unei analize de risc. O altă întrebare, apropo de formare. La Avigo deja v-am pus această întrebare și poate puteți să repetați răspunsul aici. Există un minim de sesiuni de formare armonizate pentru inspectorii din domeniul pescuitului din toate statele membre? Întrebare pentru domnul Aiden perimetrul dumneavoastră geografic este mai degrabă în Marea Baltică, unde multe state sunt uh, uh state de coastă. Ați reușit să armonizați practicile în, în Marea Baltică și dacă da, cum anume? Ce ați uh, armonizat și ați făcut mai mult decât ce prevedea programul SKIP sau regulamentul în vigoare? Încă o întrebare. Tot pentru domnul Aiden. Ați spus că sistemele electronice, mă rog, așa am înțeles, că exista o, gestion, o problemă cu gestionarea timpului, că sistemele electronice erau complexe. Puteți să-mi spuneți ce reproșați acestor sisteme electronice pentru domnul Vila Gonzales? Și aici aș vrea niște lămuriri, pentru că dumneavoastră parcă spuneați că regulamentul 1124 nu este întotdeauna coerent și că ar fi existat în regulament contradicții, că uneori uh, controlorii erau obligați să aleagă într-o interpretare sau alta, între un aspect sau altul. Dacă puteți să dați mai multe detalii, cum gestionați existența acestor uh, contradicții din regulament? Ați vorbit despre o administrație unică, dar este realitatea. În Spania, statul poate să controleze la nivel centralizat și apoi există și un control specific uh, care ține de competența regiunii unde se află portul de debarcare. Nu credeți că există un prim handicap în Spania din cauza acestei lipse de armonizări? Poate că ar fi mai bine să existe mai întâi armonizare pe plan intern. Mai am două întrebări, unul pentru, una pentru domnul Meleone, căruia îi mulțumesc, de asemenea pentru um, filmulețul pe care ni l-a arătat, care era deosebit de emoționant. Știu că există state membre în care controlele de pescuit sunt o competență exclusivă a unei agenții. Deci agențiile fac controlele și apoi uh, există serviciile publice care se ocupă de operațiunile de salvare pe mare sau de pasă de coasă. Dumneavoastră, ce impresie aveți? Că sunteți pasă de coasă uh, săcinat și cu salvarea în mare? și acest lucru vă permite să aveți o imagine mai bună pe lângă pescari, ei vă acceptă, ca să spun așa, mai, mai bine, vă tolerează mai bine, pentru că, mă rog, inspectori în general nu sunt mari prieteni ai pescarilor, nu sunt uh, persoanele cele mai binevenite la bordul navelor. Deci faptul că aveți acest dublu rol uh, vă permite să fiți mai bine acceptați de către uh, pescari. Doamnei Stil, vreau să-i mulțumesc pentru uh, felul în care ne-a demonstrat cum funcționează această cutie cu instrumente, împărtășesc uh, uh, ce spune dumneavoastră, cu excepția uh, capitolului despre fierestrău. Chiar credeți că controlorii sunt cei care trebuie să taie, ca să spun așa, legislația pentru că nu e realistă și nu este ușor de aplicat? Nu sunteți de părere mai degrabă, și cel puțin eu așa cred că legislatorii sunt cei care trebuie să revizuiască o legislație care nu e ușor de respectat, care nu mai este pertinentă. Și în acest caz, eu am să spun tot ca în raportul meu acest lucru, nu credeți că dumneavoastră, controlorii, aveți o datorie și anume să ne informați pe noi, legislatorii, atunci când legislația pune probleme, când devine dificil de aplicat pentru ca noi să putem să intervenim și să corectăm aceste probleme. Dacă ați putea să schimbați ceva din regulamentul de control sau să adăugați un singur element. Care ar fi acela? Mulțumesc. Ah, Doamnă Toma, ați putut să puneți toate întrebările, dar uh, la oaltă sunt multe întrebări pentru oratorii noștri. Nu știu cine dorește să înceapă toată lumea a primit întrebări, deci uh, începem cu Pascal Savure. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Am să răspund uh, la întrebări în ordine inversă. Încep cu doamna Isabel Toma, doresc să-i mulțumesc pentru că a venit la Vigo și ne-a transmis viziunea sa. În ceea ce privește gestiunea riscurilor, trebuie să distingem două niveluri. Unul pe plan uh, regional, adică pe bazin maritim, în cadrul SCIP și JDP, uh, elemente menționate de mai mulți, inclusiv de mine, și elemente uh, de abordare mai largă, pentru că agenția poate să lucreze pe specii, pe dimensiunea ochiurilor, pe sezoane, dar agenția nu are, are informații legate de Uh, cazier sau de istoricul de sancțiuni administrative ale unui uh, anume pescar. Deci această parte trebuie făcută de statele membre. Statele membre uh, pot să răspundă, sigur, dar eu pot să vă spun că ele au sisteme axate pe abordări similare de abordarea agenției, de altfel lucrăm în strânsă cooperare. Dar pe partea istorică sau sancțiunilor administrative, pot exista factori uh, țintă, adică anumite cifre pentru care se consideră că o navă este mai sensibilă, pentru că are un anume cazier sau uh, sunt alte motive pentru care trebuie verificată mai atent. Metoda aleatorie este una care poate să fie adecvată pentru anumite tipuri de probabilități. Se aplică uneori atunci când avem uh, când avem uh, anumite cazuri în probabilistică, aplicăm metoda aleatorie, uh, ținem cont de numărul de nave active în același timp uh, și aplicăm situații echivalente de analiza riscurilor. Formarea este un element esențial, după cum ați spus și dumneavoastră, doamnă Toma. Sigur că agenția nu are mandatul uh, de a-și impune programa de formare. E nevoie de dispoziții naționale pe baza principiului că statele membre pun în aplicare politica comună de pescuit. Cu toate acestea, avem uh, posibilitatea de a oferi cursuri, de a participa la formările naționale în 2015 am participat la formarea a 690 de inspectori din statele membre. Nu e vorba doar de oameni din domeniul pescuitului, sunt și din domeniul veterinar, care sunt implicați în anumite momente ale reglementării. Și poate că ar fi interesant uh, să dezvoltăm un sistem care să permită um, agenției să realizeze un control de nivel 2 cu privire la controlul, uh, la conținutul pedagogic al formărilor din statele membre. Ar putea să fie interesant și acest uh, subiect a mai fost dezbătut în uh, Consiliul de Administrație al Agenției, dar nu a dus la luarea unor decizii formalizate. Ați întrebat ce anume să schimbăm în regulamentul de control. Cred că modelul agenției se bazează de fapt pe un model de atribuire. Funcționează pe bază de mandat. Mandatul e în temeiul articolului 95 și acesta permite agenției să desfășoare uh, controle specifice. Sigur, cred că trebuie menținute garanțiile obișnuite, dar Cred că agenția ar putea și să aibă mai multă independență și să-și stabilească prioritățile în ceea ce privește planurile de control. Sigur că acest lucru poate să strânească dezbateri, dar o independență sporită ar fi de dorit. E vorba de articolul 94 uh, și 90, 95 și poate și 94. Apoi, dat fiindcă numeroase specii nu sunt acoperite de articolul 95, am folosit alte uh, resurse juridice, alte regulamente care ne permit să uh, susținem statele membre în controlele de debacare, dar cred că vă, vă dați seama că ne atingem limitele mandatului, pentru că putem să... Uh, atâta este mandatul pe care ni l-au acordat statele membre. În legătură cu încrederea, cred că există mai multe feluri de încredere. Modelul uh, planurilor de control comune. Acesta este un element care aduce o mai mare transparență și cred că statele membre sunt mai obișnuite acum să coopereze, se cunosc mult mai bine și deci, cred că acest lucru favorizează o abordare pozitivă a controalelor. Este un cerc virtuos. Dar, după cum spuneam și mai devreme, impactul este relativ pentru că avem uh, oarecum puține specii plasate sub acest tip de control. Armonizarea sancțiunilor, uh, nu cred că e treaba mea să vorbesc despre acest lucru, nu intră în uh, misiunea agenției. Am să încerc să-i răspund acum domnului Kuhn. Nu pot să răspund la problemele legate de Germania, dar pot să vorbesc despre date. Schimbul de date este prevăzut de diferite dispoziții ale regulamentului de control. Există un sistem numit uh, fluxul de date, inițial se numea autostrada de schimb de date, este un sistem uh, comun uh, dezvoltat de Comisia Europeană care permite statelor membre să transmită date și să le pună în comun cu diferite alte state membre. Este un sistem aflat în faza de punere în aplicare care permite transmiterea de date uh, referitoare la capturi Și când VMS-ul european, sistemul de monitorizare prin satelit a navelor de pescuit, um, va fi funcțional, va permite și schimbul de date din acest sistem. Este, deci, un proiect în curs și e un domeniu important în care agenția se implică foarte mult. Agenția noastră a dezvoltat un sistem uh, informatic care permite transferul datelor de control. Și după părerea mea, acesta va fi un element extrem de important pentru că va permite uh, să se transmită datele controalelor, ale inspecțiilor și să se centralizeze acestea. Deci se va ușura povara administrativă a programelor specifice și a, controalelor specifice. Agențiile din statele membre utilizează foarte mult sistemul de monitorizare a navelor fie că e vorba de Galileo, un sistem de poziționare, uh, se poate obține și viteza uh, și uh, direcția navelor și se trasează ruta lor, iar aceste informații sunt transmise la un centru prin VMS și de asemenea folosim și alte sisteme, cum ar fi sistemul de identificare automată, AEIS în limba engleză și folosim și date comunicate de Agenția Spațială Europeană, care ne oferă imagini uh, radar care ne uh, arată situația într-o anume zonă când avem informații despre aceea. În ceea ce privește apele europene, agenția susține uh, Comisia pentru a dezvolta capacități în mai multe state terțe care au legături cu Uniunea Europeană, acorduri de parteneriat în domeniul pescuitului durabil. Și în fiecare an lucrăm cu trei state terțe în funcție de uh, limitele pe care ni le impune Consiliul de Administrație din motive bugetare, iar Comisia uh, este reprezentată de DigiDevco și DigiMare pentru a suplimenta resursele și se pare că din 2017 se va pune pe picioare acest lucru. În ceea ce privește cele 5%, controlul uh, celor 5% nu se realizează întotdeauna, pentru că pescuitul este uh, o activitate economică foarte vie se fac uh, debarcări în state europene. Președintele întrerupe vorbitorul spunând că fiecare va trebui să ia cuvântul. Dacă răspundeți la toate întrebările, ceilalți nu vor mai putea să ia cuvântul. Dacă vreți să faceți supervizare și cooperare între agenții, ar fi bine să-i lăsați și pe ceilalți. Dar vă rog, Pascal, dacă mai aveți ceva de spus. Încercam să răspund la întrebările adresate agenției. Sigur că nu vreau să folosesc timpul de vorbire al colegilor, dar aș vrea să răspund la întrebările doamnei Rodust și uh, ale domnului Mato. Agenția nu are 1500 de inspectori dar există funcția de inspector al Uniunii Europene și în Uniunea Europeană sunt inspectori acreditați care pot face controle în diferite state membre, în diferite ape. La 31 decembrie 2015 erau 1583. Mărirea personalului agenției pentru paza de coastă și mulțumesc Parlamentului pentru proiectul pilot pe care îl susține. Uh, aceasta nu s-a făcut cu 40 de persoane, ci uh, s-a mărit efectivul cu 13 persoane. Și sigur că vor fi nave controlate mai des ca altele, din motive de analiză a riscurilor, dar și din uh, alte motive. Cred că am vorbit deja prea mult și mă opresc aici. Mi-aș dori ca fiecare să poată să ia cuvântul și am să-l rog acum pe doctor Aiden să vorbească, ca să ne răspundă la câteva întrebări. Mulțumesc, domnule președinte. Ca prim, uh, uh, ca prim răspuns la reacțiile membrilor, Uh, s-a vorbit despre controlele pe nave și controlele pe uh, uscat. Eu aș vrea să subliniez uh, încă o dată ce a cerut și Curtea de Conturi, și anume că trebuie să facem controle eficiente. Este foarte important să punem cap la cap informațiile obținute din diferite metode de control, controlele făcute pe mare și în plus, uh, informațiile electronice, uh, circulația navelor, uh, trebuie să ținem cont de toate acestea, inclusiv de interdicția de debarcare și avem misiunea centrală de a face la nivel național o colectare a tuturor informațiilor prin tehnologia informației ca să tragem concluziile necesare și să mergem mai departe și, și asta a fost o întrebare, se pune problema dacă uh, e un sistem complex ce avem noi în Germania, dacă ne pune provocări. Trebuie să introducem toate aceste lucruri în sistemul informatic. Ce știm despre navele de pescuit? Câte nave sunt? Ce instrumente au? Ce fel de controle se fac la fiecare navă? Uh, ce se întâmplă cu jurnalele de bord electronice? Cu contractele de vânzare? eco-management. Toate aceste informații sunt necesare ca să putem face controle eficiente și astfel uh, vom putea să realizăm un control corect. Ce facem în caz de încălcarea regulilor? Ce se întâmplă cu autorizațiile de pescuit, cu cotele de pescuit și cum le punem pe toate cap la cap? Uh, noi asta facem, nu știu dacă am reușit să vă transmit. Avem o bază de date centrală cu opt uh, elemente care se împart în subelemente și fiecare trebuie um, controlat. Este o arhitectură foarte complexă și e nevoie de timp și uh, este <coughs> o muncă care trebuie făcută în așa fel încât să nu necesite o reglaje zilnice. Sigur că trebuie să respectăm și deciziile politice, dar toate aceste aspecte sunt importante și uh, din tot acest sistem trebuie să reușești să alegi, să controlezi o navă anume și nu alta. Avem totdeauna nevoie de două tipuri de control, nu ajunge doar o, un mod de a alege. Și trebuie să punem uh, la oaltă toate aceste elemente și uh, trebuie să dezvoltăm această infrastructură IT în Germania și, cum spun colegii, totul trebuie conectat la sistemul european. Sigur că aceste lucruri nu se pot face de pe o zi pe alta și nici nu poți să uh, dai rasol. Ce se întâmplă cu controlele? În ceea ce privește controlele pe uscat, după cum spuneam, în Germania avem controle pentru navele germane, dar și pentru cele din state terțe și controlăm cam 10%, ceva mai mult dintre toate navele. Sigur că nu putem uh, uh, respecta totdeauna o cotă de control. Unele nave sunt controlate de mai multe ori și dacă așa trebuie făcut, e foarte corect să se întâmple așa. Asta e viața. Dar e foarte important să reușim să facem toate controlele într-un mod integrat și uh, să avem o adevărată rețea de control. Sigur că la controlele noastre constatăm încălcări ale regulilor. Din uh, cele 400 de controle pe care le facem noi, să spunem, în uh, zona economică exclusivă germană, ar fi cam 150 de încălcări ale regulilor de diferite anverguri unele sunt mărunte, altele nu, dar uh, noi putem în general stabili când au fost respectate regulile și când s-au petrecut mici neglijențe. Eu cred că acest sistem de control uh, nu poate exista decât cu o competență partajată întreba doamna Rodust dacă am fi de acord ca sistemul să fie dirijat de la Bruxelles. Uh, credem că această metodă ar supra-solicita nivelul european. E clar că avem nevoie de intervenția tuturor nivelurilor, avem nevoie de um, uh, supraveghere, de supraordonare și avem nevoie de prevederi juridice clare uh, ca să vedem pe ce temeiuri putem acționa la nivel național, atunci când trebuie să acționăm la nivel național. Și este foarte important să existe un schimb între instanțele de control. Eu nu vreau să cer și nici nu mi-aș dori ca alte autorități de control să ne controleze pe noi, dar când vorbim despre activități comune, deja existente, este necesar să se facă un schimb de informații ca toți să ne putem ameliora împreună și să găsim soluții mai practice. Iar partea germană susține pe deplin uh, acest mod de uh, gândire. Același lucru e valabil și pentru alte metode de control. Dacă sistemul prin satelit Galileo ne poate ajuta, sigur îl acceptăm cu plăcere. Dacă am avea alte sisteme, poate drone de supraveghere, dacă am putea să folosim sisteme care să garanteze respectarea regulilor și dacă acestea ar fi practice, sigur am fi de acord cu plăcere. Dar trebuie totdeauna să existe reguli pe care să le putem respecta și pe care să le punem în aplicare și pentru toate e nevoie de timp și sigur e nevoie și de finanțare. Cum abordăm interdicția de uh, aruncare peste bord? Cred că e important să avem o abordare treptată și sistematică. Am identificat anumite uh, zone de pescuit, ne concentrăm pe unele zone pelagice și lucrăm intens la instrumentele de control necesare. E clar că avem nevoie de camere de supraveghere, uh, trebuie să vedem apoi și ce este pescuit de respectivele nave și avem nevoie și de observatori și de uh, susținere, de asistență. Și considerăm că aici există și diferite probleme, pentru că trebuie să respectăm anumite principii. Nu putem să avem un sistem în care uh, pescarii să fie supravegheați în permanență. Nu ar fi acceptabil în conformitate cu legislația germană, nu cred că în altă parte este altfel și cred că nici nu se dorește așa ceva. Deci avem nevoie de instrument, instrumente în anumite puncte și apoi trebuie să se discute la fiecare nivel să se ia măsurile necesare. Și este foarte important ca pescarii să fie implicați, pentru că ne dorim cu toții un pescuit durabil. Asta își doresc și pescarii. Deci, o cameră, un observator implică investiții și cred că trebuie să le spunem pescarilor că pescuitul durabil este calea către viitor. Numai așa vom mai putea uh, și mâine să avem un sector al pescuitului. Uh, uitați, trebuie să colaborați, Uniunea Europeană vă susține, trebuie să se facă aceste investiții, nu ca să vă uh, vi se creeze obstacole, ci ca să fiți susținuți și pe viitor. Și cred că trebuie să uh, aplicăm aceste evoluții, pentru că fără pescari sistemul de control este inutil. Și a, încă ceva, ce mai trebuie să facem în legătură cu controlele, de exemplu dacă în Marea uh, Baltică suntem activi, da, există un grup pentru Marea Baltică, care se ocupă de control uh, și acum uh, de aplicarea interdicției de aruncare peste bord. Și uh, aici cred că are sens o abordare regională, pentru că în aceeași regiune e important să colaborăm, chiar dacă este o colaborare transfrontalieră, cred că suntem pe calea cea bună și cam atât despre structurile germane. Mulțumesc și are cuvântul domnul Vila Gonzalez. Muchas gracias. Mulțumesc. Voi începe rapid cu ultima întrebare. Ce anume schimba noi din regulamentul 1224? Aș spune articolul 17. Să ofere mai multă flexibilitate și orientare pentru flota de coastă și artizanală. Și referitor la asta și articolul 14 l-a schimbat, cum spuneam în prezentarea mea. Alte elemente care au fost ridicate în discuție. În ceea ce privește regulamentul 1005, deși nu e vorba de confestul general de combaterea pescuitului ilegal, e un regulament care funcționează bine, după părerea mea. Nu credem că trebuie modificat uh, regulamentul de bază, ci modul de punere în aplicare. Măsurile de coordonare sunt esențiale. O măsură foarte concretă, ca și programul științifice, se fixează un uh, procent minim de inspecții, în funcția unei analize de risc, ca și la regulamentul 1005. Un procent minim de verificări, conform articolul 17, deoarece atunci când încep să vezi că este multe încălcări, trebuie să acționezi. Vă dau un exemplu. Ieri am fost la un for foarte relevant internațional de pescuit ilegal și s-a dat un exemplu foarte grăitor. Țări cu cartonaș galben, țări care țări membre care aplică un număr diferit de verificări, deși au un procent asemănător de certificate pe care trebuie să le controleze. Asta e esențial și se poate face printr-o modificare a regulamentului de punere în aplicare din 2009 sau o decizie de execuție, inclusiv prin adăugarea unei mai bune coordonări prin uh, unealta informatică care se elaborează. Acum, în ceea ce privește incoerențele din uh, regulamentul de control. Unele se referă la articolul 17, care creează multe îndoieli în ceea ce privește sfera de aplicare. Deci ce nave intră aici? Există flote care, în funcție de perioada anului, de sezonul anului, pot să pescuiască anumite excepții, însă mai avem și flotați din alte state membre care își debarcă produsele într-un port care nu este cel al statului de pavilion. Asta a creat multe îndoieli și întotdeauna încercăm să gestionăm lucrurile verificând documentația navelor când ajung în porturile spaniole, deoarece nu avem deloc informații în legătură cu registrul de bord. Tot așa cum stabi- luăm informații și le stabilim, le trimitem la alte țări, așa încercăm să facem și cu aceste nave care uneori vin din zone îndepărtate. Un alt element. Îl spuneam și la început, articolul 60, obligațiile... Ce? De mm, cântărire. Aici, bineînțeles, că avem uh, Uh, o întreagă structură, porturi, să intervină anumite elemente între, stratele, între statele membre. Deci nu se face aceeași cântărire ca în portul de descărcare, ca și în hala de vânzare la 3-4 zile după ce s-a pescuit peștele. Deci se aplică niște marge de toleranțe, însă cred că le-am putea îmbunătăți. Articolul 68 acum. Responsabilitatea transportatorului în ceea ce privește produsele Uh, piscicole înainte de vânzarea acestora. Armatorul, capitanul e cel care în continuare uh, proprietarul și nu transportatorul. Responsabilitățile acestuia sunt diferite, deci el își poate folosi camionul pentru a transporta și alte alimente, nu doar pește. Și un alt element. Din fericire, se interpret, avem o interpretare clară din partea serviciilor juridice la grupul uh, de conformitate cu legea creată în cadrul uh, politicii comune de pescuit și anume aplicarea sistemului de puncte de către statul de pavilion sau cel de coastă. Serviciile juridice spun clar că statul de coastă trebuie să impună aceste puncte sau ce număr uh, de puncte e impus în funcție de detectarea infracțiunii. Să statul de pavilion este cel care va uh, aloca după aceea punctele respective sau le va retrage uh, capitanului uh, din, de pe nava sa. Acum, să nu uităm că există nave care sunt uh, inspecționate proporție de 100% la descărcări în Spania. Uh, Navele care vin din apele internaționale de la NEAF sunt uh, inspecționate tot timpul. La tonul roșu, de asemenea, 100% din nave sunt inspectate la anumite flote, cele de prelucrare, sacrificiile în ferme, de exemplu. La altele, procentele sunt minime, cum s-a semnalat. Sau în alte pescării care sunt supuse unor planuri de recuperare. La Merluciu, de exemplu, acolo procentul e de 20% pentru inspecții. Pentru asta, bineînțeles, e nevoie de mijloace destul de importante. Și pentru asta trebuie să se facă o analiză și o gestionare a riscurilor. Bineînțeles că mulți au impresia că sunt mult mai uh, controlați decât vecinii. De aceea vrem ca aceste controle să fie armonizate și atunci când se face gestionarea riscurilor, vedem că există zone unde se respectă mai mult regulile și unele mai puțin. Ținem cont și de asta când facem analizele de risc atunci când ne transmitem inspectorii. De exemplu, există anumite elemente de care se ține cont, anumite tipuri de infracțiuni care se văd în anumite pescării mai mult decât în altele. Pe pagina web a agenției sunt și niște statistici, acolo se vede câte inspecții fac statele membre în ceea ce privește așa numitele Joint Deployment Plans, planurile comune de desfășurare. Deci unele infracțiuni sunt mai comune în unele zone decât în altele. Acum, cu ce frecvență sunt uh, detectate infracțiunile. Eu aș spune că flota comunitară respectă legea în general, însă există anumite pescării mai problematice și prin gestionarea riscului se vede asta. Unor și condițiile de gestionare atât de schimbătoare duc la apariția de probleme, însă pentru asta, după cum spuneam, riscurile trebuie gestionate constant și trebuie să dispui tot timpul de informații. Acum, în ceea ce este personal, dacă e suficient sau nu. Cu toți am vrea mai multe persoane care să facă inspecții. Însă trebuie să stabilim o prioritate a activității personalului. Eu personal, în administrația mea, întotdeauna cer să se pună la dispoziție toate mijloacele necesare. Mă mulțumește ceea ce avem, însă ar fi bine mai mult. Formarea. În Spania am inclus deja manuale de inspecție ale agenției în cursurile de pregătire ale inspectorilor, însă avem și un curs propriu sunt reciclați acești inspectori în ceea ce privește toate regulile care apar nou și această reciclare se face cel puțin o dată pe an. Alte întrebări. Referitor la lipsă de schimb de informații. Am ajuns la un nivel de schimb de informații destul de ridicat cadrul regulamentului. Schimbăm jurnale de bord electronic, însă cooperăm atât și în ceea ce privește problemele specifice de control sau dezvoltarea planurilor comune de desfășurare, cât și în afara acestora. Și la grupul pe care l-am avut acum o săptămână, Comisia a arătat că a colaborat cu mai multe țări în apele occidentale, în concret cu noi, cu Spania, Irlanda, Portugalia, și Marea Britanie în ceea ce privește merluciul. Și acest grup de ani de zile a, care a funcționat de ani de zile a dus totuși la niște rezultate tangibile. A sporit încrederea, avem o, o reuniune pe 6 aprilie și ne vom întâlni din nou pentru a analiza situația, pentru a găsi un consens și pentru a ne îmbunătăți coordonarea. Nu e vorba doar de planurile comune de desfășurare promovate de comisie, ci și de alte elemente de cooperare între statele membre care sunt abordate. Nu știu dacă am răspuns la toate întrebările, însă deja am, am răspuns destul de mult. Domnul Filip de la Bea de Granj, aveți ceva de adăugat după toate acestea? Domnule președinte, după intervenția domnului director de la Agenția de Control al Pescuit și a colegilor s-au adus multe lămuriri. Nu voi fi nepoliticos și să vă repet ce s-a spus sub o altă formă. Voi încerca poate să vin cu elemente complementare. referitor la frecvența controlelor și ceva important pentru pescari, mulți cred că sunt mai controlați decât alții sau decât în alte țări. M-aș referi direct la personal. În situația actuală, când știți că posturile de funcționari uh, publici uh, nu sunt prea <laughs> numeroase, uh, pot să spun că sunt mulțumit deja cu numărul de persoane pe care îl avem. Deja nu ni se taie posturile, e deja un lucru bun. Și ca să fiu sincer, într-adevăr, am încercat întotdeauna să ne bunătățim în ceea ce este coordonarea personalului. Aici e loc de mai bine și ca și mulți alți colegi și eu trebuie să mă ocup de coordonare la nivel local sau central E vorba de coordonarea unor administrații care au alte competențe pe uscat sau pe mare, însă, care contribuie la controlul pescuitului la rândul lor. Da, trebuie să ne armonizăm în primul rând între noi, între statele membre. Să pentru asta ai nevoie de timp, de eforturi, de atenție și de voință, în primul rând. Vorbeam și despre formare. Vorbeam despre faptul că va fi tradus manualul elaborat de agenție. Pe lângă asta am participat ne-am um, am renoit programa uh, celor care formează inspectorii, deoarece știm că aceștia aparțin diferitelor administrații. E clar că trebuie să evaluăm pe termen mediu cum se fac aceste formări în funcție de competențe, formări ale controlorilor, ale inspectorilor, să vedem care este um, structura competențelor necesare pentru aceștia. Acum, camere la bord sau observatori, inspectori trimiși. Da, asta pare să creeze multe discuții. Ca mulți colegi spun și eu că totul depinde de pescării, de nivelul de risc, așa cum se arată în analiza de risc. Eu nu cred că ar trebui să ne gândim că una din cele două opțiuni e superioară celelalte. Să vedem, în primul rând, pentru ce s-ar folosi exact aceste mijloace de control. Și totul depinde, bineînțeles, și de tipologia pescăriei și de tipul de control pe care vrei să-l efectuezi. Inclusiv de tot ține de controlarea obligației de debarcare în curs. Ultimul un pilotaj centralizat la Bruxelles sau în mare parte la nivel național, deci prin subsidiaritate. Eu cred că acum tindem către un echilibru destul de bun, deși e loc de mai bine, ca întotdeauna. Într-adevăr, aceste SCIP-uri sunt un mijloc uh, esențial. Dacă începem să ne uităm, să vedem uh, în ce constă într-adevăr un astfel de CIP, o inspecție sau control specific, vedem că și aici e nevoie de coordonare între state, un stat membru intră în apele teritoriale ale altuia, viceversa, viceversa altele intră la el la casă. Deci, în sine, cred că e un element fundamental, cel puțin în cadrul dezbaterii cu privire la armonizare. Și, în ultimul rând, ce anume ar trebui să modificați eventual în regulamentul de control. N-aș face o listă ca într-o poezie de prever. Însă dacă trebuie armonizate controlele, trebuie totuși să urmărim întreg lanțul. Să ajungi de la pescar la diferitele verigi din acest lanț până la farfuria consumatorului. Cred că există anumite carențe ce trebuie soluționate. Transportul, mă gândesc eu. Din păcate, în trecut, uh, responsabilitatea um, volumului de pește transformat s-a pus în cârca transportatorului. Cred că asta a fost o greșeală. Uh, în rest, nu văd ce ar trebui modificat. Mulțumesc! Domnule Amiral! Dunque, in Italia il sistema direi che è ben strutturato. In Italia sistemul este bine structurat, fie din punctul organizatoric, fie din, în ceea ce privește mijloacele sau controlele pe care le efectuăm. Referitor la organizare, în Italia există o singură entitate care controlează toată filiera, deci garda de coastă. Avem un centru de control la Roma și 15 centre care țin de direcțiile maritime, deci în toată peninsula, știind că avem 8.000 km de coastă și uh, um, 2500 de unități de uh, pescuit, deci avem o organizație structurată sub formă piramidală care pleacă de la centru și ajunge până la periferii, ceea ce ne permite să efectuăm o serie întreagă de controle coordonate de la nivel central. Este adevărat că, în mod sistematic, facem uh, campanii de control, de control de pescuit care sunt coordonate de la centrul de uh, la Roma. Deci timp de o lună, cel puțin, pe puțin 5.000 de persoane sunt trimise să controleze navele. Vreau să răspund între paranteze la o întrebare. Mijloacele folosite pentru operațiunile de salvare în mare nu sunt deloc aceleași și n-au nimic de a face cu resursele și mijloacele pe care le folosim pentru controlul pescuitului. Operațiunile de salvare în mare, uh, care sunt uh, o misiune importantă a uh, pazei de coastă, sunt prezente în largul Siciliei și în largul Greciei. Anul trecut am salvat 160.000 de persoane, de imigranți, însă în tot ceea ce privește debarcările, pescuitul și așa mai departe, Aici am um, implicat cam 10.000 de persoane. Deci vedeți că este vorba despre un efort diferit. Revin la discursul meu principal. Avem o structură piramidală, campanii uh, coordonate uh, la mod, um, de la centru și o frecvență prestabilită. Noi controlăm, cum spuneam, întreaga filieră, din, de acolo de unde se uh, pescuiește, dimensiunea ochiilor plasei uh, și facem acest control până în momentul în care peștele ajunge în farfuria consumatorului. Avem această posibilitate să controlăm întreaga filieră, deci, prin urmare, avem o relație deosebită cu pescare, pentru că atunci când uh, un pescar vine la capitania portului, nu vine doar uh, pentru a raporta un incident, ci pentru a uh, efectua procedurile de îmbarcare și debarcare ale personalului, pentru a efectua inspecțiile tehnice și așa mai departe. Deci noi am centralizat întreaga filiera pescuitului și acest lucru este deosebit de important. În plus, am creat în Italia o bancă de date unde Centrul Control Centrul Național de Control al Pescuitului, în colaborare cu centrele periferice, uh, um, înregistrează date și, în plus, uh, avem uh, trei centre regionale, unde de asemenea se strâng date și există un schimb de date între uh, sediu și aceste trei centre regionale. Și cum spuneam, toate datele sunt registrate în această bancă de date unică. Există diferite sisteme informatice care ar putea să fie folosite pentru ca uh, aceste date să fie transmise la agenție. Ar fi pur și simplu uh, nevoie doar de o conexiune. Noi suntem gata oricum să punem la dispoziție toate aceste date pe care le deținem dacă se va dori acest lucru. Încă un amănunt. În 2015 am uh, um, efectuat 16.000 de controle, 13 mare, pentru că marea parte a activității noastre se desfășoară în larg, pe mare, și 3.000 de controle în momentul debarcării. Dacă rețineți toată, doar aceste cifre, înseamnă că în total s-au făcut 45.000 de controle uh, uh, între uh, momentul uh, în care se efectuează un control în larg și uh, controlele uh, în uh, momentul debarcării. Deci înseamnă că dacă avem o flotă de 15.000 de embarcațiuni, fiecare a fost controlată cel puțin de 3 ori într-un an care sunt relațiile noastre cu uh, uh, pescarii. De fiecare dată când există o nouă reglementare europeană, ne ocupăm de informarea și de formarea pescarilor. Pentru că v-am spus că avem aceste 300 de birouri care uh, întrețin o relație directă cu pescarii și atunci putem să facem și aceste activități, să informăm și să-i formăm. Faza de coastă italiană este văzută de către pescare așa ca un tată sever, dar uh, drept și care este gata să colaboreze. Și aceste uh, centre de control sunt și centre de uh, documentație. Ce fel de controle efectuăm noi? Știind că avem această filieră uh, care acoperă toată filiera, noi uh, facem controle cu privire la controlul ilegal, fraudele comerciale, Uh, pescuitul de agrement, pescuitul în zonele protejate, documentele de bord, munca la bordul navelor, siguranța navigației, um, aparatura la bord, motoarele, uh, până la etichete și uh, condițiile igienico-sanitare. Deci, cum spuneam, este o activitate de control exhaustivă. În ce privește instrumentele? din punctul nostru de vedere, atât uh, AIS cât și IES funcționează foarte bine, atât uh, VSM, uh, Vessel Monitoring System, cât și AIS-ul funcționează foarte bine. Noi le controlăm oriunde se află, nu întâmpinăm niciun fel de dificultate. Chiar și controlul instrumentelor nu ne pune probleme. Însă știind că flota la dispoziția Uh, pazii de coastă este destul de numeroasă, ne avem în jur de 1500 de embarcațiuni, atunci nu ne este greu să efectuăm controle uh, uh, în larg. Și putem să controlăm, cum spuneam, embarcațiunile și în larg și um, apoi să controlăm centrele de distribuție. Pentru că v-am mai citat cifre înainte, aș vrea să vă spun că în ce privește sancțiunile, am aplicat uh, sancțiuni care au uh, însemnat pierderea mai mult de 7.000 de puncte și am suspendat 24 de licențe și mai multe zeci de uh, permise de comandant de navă. Dar, cum spuneam, avem 12.600 de embarcațiuni care sunt active de-a lungul întregii coaste și această strategie pe care noi am aplicat-o cu permisul cu puncte a dat rezultate. V-am spus că avem 200 de inspectori UE uh, uh, și 150 de inspectori ICAD. Și trebuie să spun că în ce privește formarea uh, pescarilor, noi folosim foarte bine manualul pe care l-a pus la punct agenția și nu am întâmpinat dificultăți în a ne forma personal. În ce privește armonizarea controalelor, în Marea Mediterană se știe foarte bine că uh, țările riverane, atât în ce privește tonul roșu și peștele spadă, deja se face, se organizează echipe de control uh, mixte și facem schimb de um, inspectori, așa cum facem și schimb de bune practici ca să îmbunătățim filiera de control. Dar există deja acest schimb de inspector între țările riverane pentru Uh, acest tip de uh, inspecții. Cred că mă opresc aici deocamdată. Mulțumesc. Mulțumim, domnule amiral, doamnă Stil, dacă doriți să încheiați. Mulțumesc. And now that everybody is, is tired, but... Mulțumesc. Știu că toată lumea e obosită, dar aș vrea să răspund pe scurt la întrebări. În primul rând, înainte de Crăciun am fost la un curs la Harvard despre cum să reglementăm bine, cum să gestionezi strategic resursele. Și prima întrebare la acest curs a fost de unde știi ca autoritate de reglementare dacă faci o treabă bună? Și unul din răspunsurile date a fost că știi după numărul de inspecții și asta a fost și prima noastră întrebare aici. În Irlanda avem 2745 de inspecții pe an și anul trecut 45 din acestea au dus la detectarea de probleme. Asta înseamnă că noi, ca autoritate de reglementare, facem o treabă bună? Nu neapărat, pentru că, până la urmă, totul depinde de riscul navelor pe care le inspectăm. Am să sar acum de la prima întrebare la ultima, și anume care este acel lucru care trebuie adăugat la legislație. Ar trebui să avem date care să ne permită o evaluare a riscurilor, ca să nu mai facem diferențe între navele cu diferite pavilioane și să știm uh, atunci când facem inspecții, multe sau puține, să știm sigur că ele contează. Și ajung la a doua dorință. Știu că ați spus să spunem o dorință de modificare a regulamentului, dar am să mai spun una, și anume să nu măsurăm doar inspecțiile, ci să ne uităm și la munca de promovare. Colegul din Germania a spus un lucru extraordinar și anume că dacă nu lucrăm cu cei din industrie, nu ajungem nicăieri. Deci ar trebui să analizăm nu doar inspecțiile, ci și să vedem uh, cum putem promova o cultură a conformității în toate statele membre. Pentru noi aceste date uh, sunt importante și la fel munca de promovare. Au fost mai multe întrebări referitoare la personalul de formare. Ca fiecare autoritate de reglementare ne concentrăm pe personalul de formare. La nivel național încercăm să acoperim totul ca să acționăm similar în întreaga Irlanda și, uh, ca să repet mesajul de mai, nevre, de mai devreme, avem nevoie de armonizare între diferitele state, e foarte important. În legătură cu întrebarea super traulerele, traulerelor, revin la riscuri. Trebuie să analizăm diferite tipuri de riscuri. Dacă un uh, vas rămâne pe mare mai mult timp, înseamnă că nu ajunge în port la fel de des, deci numărul de inspecții făcute în port nu uh, este uh, corespunzător față de numărul de riscuri. Deci trebuie să includem riscurile în activitatea noastră. Și în ultimul rând, vreau să vă mulțumesc foarte mult tuturor pentru prezentările foarte bune și întrebările foarte bune și aș vrea în final să-mi cer scuze pentru că uh, ați spus ceva despre imaginea ferăstrăului și, într-adevăr, e, e rolul autorității de reglementare să transmită informații legiuitorului. Dar ce voiam eu să spun este că autoritățile de reglementare uneori pot trimite semnale foarte puternice că legislația nu duce la schimbările necesare sau dorite chiar prin legislație. Și de aceea cred că glasul autorității de reglementare poate fi foarte important uh, uneori poate să spună că unele acte legislative sunt extraordinare și dau roade și alteori că acele acte legislative sunt inutile. Dacă nu ne încrucișăm cu toții brațele în același timp, efectul uh, obținut va fi opus celui scontat. Oamenii o să spună, apoi uite că scăpăm fără să respectăm regulile. Nici măcar nu se pune problema a ceea ce e adevărat. E vorba de transparență, pentru că dacă cineva are impresia că poate să scape necontrolat, neprins, uh, își răutățește comportamentul. Deci dacă nu realizăm o armonizare, ne vom trezi cu și mai mult pescuit ilegal decât până acum. Și mesajul meu de sfârșit este că acest lucru e foarte important. Mulțumesc mult și, după cum v-am promis, nu m-am lungit prea mult. Merci beaucoup, Madame Steele. Mulțumesc, doamnă Stil. Mulțumesc tuturor vorbitorilor pentru nivelul acestei audieri fost într-adevăr o audiere de foarte bună calitate. Cred că putem și aplauda. Je, je souhaite aussi remercier les collègues. Mulțumesc și colegilor pentru implicare, pentru întrebările pertinente. A fost important, cred că a fost o audiere extrem de interesantă. Aș spune chiar indispensabilă. De acum uh, noi trebuie să acționăm, dragi colegi, și mai ales Izabel Toma, pentru că ea este raportoare. Deci, uh, mingea e la tine. În orice caz, mulțumesc tuturor pentru participare, mulțumesc secretariatului, președintele mulțumește interpreților, mulțumim și noi, domnule președinte. A fost o zi lungă, dar interesantă și, dacă doriți, ne vedem la cocktailul uh, de Comisiei pentru Pescuit, care începe la 18.30-35 în uh, spațiul Ierudimenuin din clădirea PHS și sigur că și experții sunt invitați la cocktail. Ne, chiar ne bucurăm foarte mult să-i avem alături de noi. Și altfel ne vedem mâine la 9.30, spune președintele. Ba nu, la 9. La 9. De ce să fie 9.30? La 9. Este César de bende, mă metam. Uite, remontă, foarte interesant.